Bien, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión. Eh, les indico en primer lugar que la señora Machoni llegará con algo de retraso y se incorporará. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vă urez bun venit. Îi salut și pe cei care sosesc cu întârziere. Primul punct de pe ordinea de zi este vorba despre adoptarea ordinii de zi la 11. Seguiremos luego con la agenda que... Amintesc că va avea loc uh, ședința coordonatorilor și mai apoi vom continua cu uh, punctele de pe ordinea de zi uh, și să nu uităm de asemenea vizita doamnei Vivian Redding în cursul după amiezii și anume la 16.30 vom discuta acolo despre cetățenie și despre drepturile cetățenilor și de asemenea despre uh, responsabilitățile ce decurg din Carta Drepturilor uh, Fundamentale a Uniunii Europene. Vom discuta următoarele petiții. Este vorba despre punctul 5, despre Celopec și despre mina de aur de acolo. Vom avea aici și reprezentanți ai uh, minei, ai companiei care administrează mina. Trecem mai apoi la punctul 6. Este vorba despre protejarea mediului ecosistemului din uh, zonele muntoase. 7 adică numărul 1336-2008, tot despre Natura 2000 și Bulgaria, mai apoi 12 uh, uh, despre, despre Spania și despre gestionarea urbană acolo, mai apoi petiția referitoare la cetățenii polonezi care își doresc uh, să încheie o, o uniune civilă cu uh, parteneri de același sex. Este vorba de uh, petiția 18 așadar. Și punctul 8 îl vom discuta după punctul 12. Vă amintesc că vom discuta pentru prima dată și raportul pe 2010 și asta se va întâmpla după discuțiile purtate cu doamna Reding. La punctul 2, comunicarea ale președintelui, vă amintesc că v-am trimis săptămâna trecută o serie de comunicări. Era vorba despre recomandarea uh, recomandările noastre cu privire la încheierea anumitor petiții, pornind de la premisa că aceste recomandări au fost discutate deja de către dumneavoastră, evaluate de către dumneavoastră, prin urmare nu le vom rediscuta. Nu există chestiuni diverse, așa că putem trece la punctul 4. Avem aici o mică problemă însă. Domnul Busutil nu este prezent. Îl așteptăm acum. În timp ce le așteptăm pe domnul Busutil, putem trece la punctul 5. Acolo este vorba despre prima petiție care privește pachetul ecologi, privind ecologia, protecția mediului uh, înconjurător. Este vorba despre petiția numărul 1335 adresată de Hristo Genev un cetățean de, de, uh, al Bulgariei, de cetățen, cu cetățenie bulgare. Această petiție este însoțită de 14.432 uh, de semnături. Nu știu dacă petentul este aici. Nu, se pare că nu. Atunci dăm cuvântul Comisiei Europene. Domnul Ivanov. based on the information provided by the petitioner in 2008. Pornind de la informațiile primite prin petiția din 2008, Comisia Europeană a reușit să descopere uh, încălcări ale legislației europene solicitările de demarare a activităților în uh, ceea ce privește exploatarea minieră din zonă a fost uh, înaintată înainte de aderarea Bulgariei la Uniunea Europeană. Prin urmare, directiva privind mediul înconjurător nu se aplica în Bulgaria atunci. Petentul susține că asta se referă la analiza de impact asupra mediului lansată în 2004. Dacă însă vor exista noi solicitări de dezvoltare a producției, uh, solicitări înaintate după aderarea Uniunii Euro- la, Bulgariei la Uniunea Europeană, atunci uh, directiva privind uh, analiza de impact asupra mediului și toate celelalte directive UE se aplică. Însă, cu toate acestea, Uniunea Europeană nu a primit absolut niciun fel de noi informații cu privire la această analiză uh, de impact după informarea uh, din Parlament din 2009. De asemenea, la 15 februarie 2010, Curtea Supremă Administrativă a Bulgariei a revocat deciziei, decizia cu privire la analiza de impact asupra mediului uh, Uh, decisă, luată de sau promulgată de uh, Ministerul pentru Mediu Înconjurător din Vulcania în ceea ce privește mina de la Celopet. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Mai există doritori? Mai există persoane care doresc să intervină? Ce serait une, euh, dans un premier temps, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să încep cu o întrebare adresată Comisiei pentru a lămuri unele lucruri. Ni s-a spus că nu este vorba de o infracțiune și uh, faptul că Uniunea Europeană a aderat uh, în 2007, adică a aderat după, uh, după momentul în care proiectul a primit autorizația. Ați mai spus însă, la sfârșitul prezentării dumneavoastră, având în vedere că uh, fondul cauzei uh, ține de o evaluare insuficientă în ceea ce privește obligațiile impuse de directiva privind habitatul, ați spus că în 2010 competențele naționale anulaseră evaluarea uh, de impact ca fiind insuficiente. Așadar, suntem în starea de drept în legătură cu un proiect care nu beneficiază de, evaluări, de evaluare, drept care consider că astăzi avem dreptul de a cere aplicarea directivei privind habitatele cu o nouă evaluare care să reglementeze proiectul. Vi se pare că această analiză a mea este corectă și pertinentă? Vă rog. Domnul Buștinar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu susțin propunerea doamnei Belie. De ce? Pentru că după ce s-a luat o decizie la tribunal în Sofia, ne aflăm practic la începutul procesului. Nu există o evaluare a impactului asupra mediului astăzi, după decizia luată de instanță. Consider că singura lege aplicabilă pentru Bulgaria este directiva privind habitatul. De asemenea, toate celelalte acte legislative cu privire la protejarea mediului înconjurător, care se aplică în toate statele membre. Prin urmare, cer formal Comisiei Europene să monitorizeze aplicarea legislației europene. Dacă legislația europeană nu este implementată sau nu este implementată corect, atunci Comisia Europeană trebuie să ia măsurile necesare. Pentru că nu putem să trăim într-un vacuum legislativ în uh, Bul- Bulgaria. Nu putem spune, da, s-a luat o decizie, însă s-a luat o decizie înainte de aderarea Bulgariei. Acum, după decizia instanței de la Sofia, nu există nicio evaluare a impactului asupra mediului uh, și, prin urmare, nu mai există nici uh, o măsură ce trebuie să fie luată în viitor. Nu, nu e adevărat. Trebuie să cerem Bulgariei să-și asume responsabilitățile și, de asemenea, Bulgaria, la rândul său, trebuie să uh, ceară operatorului să, demarare, să demareze evaluarea impactului asupra mediului uh, conform legislației europene. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Iar. Cred că aici avem o, un vacum legislativ. ne confruntăm de fiecare dată cu această problemă atunci când vine vorba despre investiții făcute înainte de aderarea unui stat la Uniunea Europeană. Se spune că ceea ce s-a decis înainte de aderarea la Uniunea Europeană trebuie să îndeplinească anumite standarde minime, e drept, ale legislației europene. Și mai apoi, după aderare, standardele cresc în intensitate, să spunem. De asemenea, trebuie să ne uităm și la modul în care măsurile de investiții evoluează după aderarea unui stat la mediul înconjurător, la Uniunea Europeană. Așadar, trebuie să evaluăm impactul acestor investiții demarate in, înainte de aderare asupra mediului înconjurător după aderare. Bine, deci mie mi se pare că uh, lucrul acesta nu este prea bine reglementat în momentul de față. Eu cred că Comisia ar trebui să facă cercetări în Bulgaria s-a demarat acolo un, o măsură de investiții și, prin urmare, trebuie să facem astăzi o evaluare a respectivei investiții. Bine, nu punem sub semnul întrebării decizia de a demara activitatea, investiția în sine, dar acum, conform legislației europene, trebuie să facem o evaluare. Și, uh, după, uh, și acum apare problema faptului că această evaluare nu este obligatorie. Prin urmare, dați-mi voie să întreb Comisia dacă noi avem un drept de a solicita Bulgariei demararea unei noi uh, evaluări de impact sau, uh, din potrivă, nu avem dreptul decât să facem niște solicitări uh, informale. Adeseori, la marile uh, proiecte în statele membre se spune că, bine, toate investițiile acestea au fost făcute înainte de aderarea noastră la Uniunea Europeană, prin urmare, investițiile se bazau pe, o, pe niște acte legislative care uh, nu erau achiul comunitar. Deci, prin urmare, vreau să vă întreb în ce măsură avem noi acum dreptul de a solicita Bulgariei să demareze această analiză de impact. Vă mulțumim, domnule Iar. Da, uh, pe scurt, avem o serie de cazuri asemănătoare de o vreme încoace. Mi se pare că nu este suficient uh, să primim un răspuns din partea Comisiei, un răspuns care seamănă cu cel pe care l-am primit astăzi. Trebuie să vedem uh, dacă nu am putea cumva îmbunătăți uh, relațiile dintre Comisie și autoritățile bulgare, pentru că e clar că avem o serie de cazuri asemănătoare aici. Vă mulțumesc. Acum dăm cuvântul din nou reprezentantului Comisiei și mai apoi voi face și eu o propunere. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Breckland. Mai întâi de toate, legislația privind analiza de impact. Totul este cât se poate de clar. Dacă autorizația de demarare a investiției a fost dată înainte de uh, aderare, atunci nu se aplică legislația europeană. Deci, uh, dat fiind, dată fiind situația, acea, în Bulgaria această investiție a fost demarată conform legislației ce era în vigoare în Bulgaria înainte de aderare, adică înainte de anul 2007. Tot ce se întâmplă după anul 2007 se respectă dreptul european. Noi acum ne aflăm, s-ar putea să ne aflăm într-o regiune care face parte din Natura 2000. Prin urmare, există o serie de uh, de uh, cerințe speciale, precum uh, uh, articolul 6 aliniatul 2 din directiva privind habitatul care trebuie să fie aplicată. Dar bine, din păcate aici nu vorbim despre o regiune clară Natura 2000. Din fericire am primit o scrisoare în care se spune că operatorul a renunțat la această uh, investiție, investiția nu va mai avea loc, prin urmare vom avea o soluționare a cazului. Probabil situația asta se întâlnește acum, are loc acum datorită petiției. Dacă într-adevăr am fi într-o, într-o zonă Natura 2000, atunci ar trebui să demarăm anchete speciale pentru a vedea dacă nu există daune pentru mediul înconjurător, însă din păcate în cazul de față nu avem uh, un, o astfel de zonă Natura 2000 și de asemenea vă asigur că nu vor exista niciun fel de repercursiuni repercusiuni asupra mediului înconjurător datorită încheierii uh, acestei uh, investiții. Vă mulțumesc, uh, domnul Radimov tocmai a apărut și, prin urmare, îi vom da acum cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. I, uh... Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele celor care au uh, semnat această petiție, vreau să vă spun că, într-adevăr, această tehnologie nu va fi folosită în mina de aur de la Celopec. Directorii exploatației miniere au decis să nu utilizeze această tehnologie. Însă, Asta s-a întâmplat datorită acțiunii coordonate a diferitor ONG-uri. Aceste ONG-uri au uh, adus cazul în, în atenția instanței uh, supreme administrative de la Sofia și această instanță a decis că evaluarea impactului asupra mediului nu a fost demarată într-o manieră corectă. De ce? Pentru că nu s-au organizat consultări cu opinia publică, în adevăratul sens al cuvântului. În momentul de față, Bulgaria este membra a Parlamentului European, însă trebuie să vă amintesc că există două alte uh, zone din Bulgaria, și anume Calgili și Smelta, unde uh, există planuri de implementare a aceluiași tip de tehnologie. Este vorba despre tehnologia de leșiere cu ceanuri. În ambele zone ne confruntăm cu exact aceeași problemă nu există consultări cu opinia publică în adevăratul sens al, pe care aceste, aceste consultări ar trebui să le aibă. Spre exemplu, la Smelta, lângă Plovdiv, consultările au fost demarate doar într-un singur sat cu 7.000 de locuitori. Plovdiv este situat la 10 km distanță de această mină. Plovdiv are 300.000 de locuitori, dar cu toate acestea locuitorii orașului nu au fost consultați. Autoritățile bulgare, prin urmare, nu au demarat așa cum ar fi trebuit să o facă, consultările cu opinia publică. Autoritățile se află sub presiune acum, sunt, uh, sunt presate de către operatori operat și uh, datorită presiunii decid să aprobe utilizarea unor asemenea tehnologii fără să se gândească la uh, poziția adoptată de comunitățile mari din zonă. Există semnături, și anume 14.000 de semnături colectate în Ploftiv, uh, iar uh, aceste semnături, practic, uh, solicită neimplementarea acestei tehnologii în zonă. Noi vă cerem dumneavoastră, membrilor Parlamentului European, să interziceți tehnologia cu leșiere, de leșiere cu ceanuri în întreaga Europa. Asta deoarece în state pe cum Bulgaria și România, corupția și capacitățile administrative scăzute ale autorităților naționale duc la explozia unor pericole pentru uh, sute de mii de cetățeni ale acestor stă, uh, țări. Aceasta este poziția, peti, poziția petiției noastre. Domnul Boștinaru. Vă mulțumesc, domnule președinte. Două comentarii. Da, sunt întru totul de acord cu ideea exprimată de petiție, dar avem o rezoluție a Parlamentului European adoptată cu o majoritate largă, o rezoluție prin care solicităm ca toate procedurile folosite în minele de aur să nu aibă la bază ceanurile. Asta în primul rând. În al doilea rând, pornind de la cazul bulgar din Celopeci, Uh, ne confruntăm cu un caz special. Este vorba de aici de un tip de jurisprudență în care legile aplicabile înainte de aderare nu pot, nu sunt respectate, asta dacă e să ne uităm la decizia curții de la instanță din Sofia, și în al doilea rând, cel puțin cel puțin uh, Până acum, Comisia nu a cerut niciodată autorităților bulgare să demareze într-o manieră corectă evaluarea de impact sau s-a considerat că ce s-a făcut înainte de aderare este bun și așa rămâne, însă tot ce s-a făcut după aderare trebuie să facă obiectul legislației europene. Dacă ne uităm la acest caz și trebuie să ne gândim la similitudinile existente în acest caz uh, Uh, și între acest caz și alte cazuri la nivel european, uh, e important să cerem Comisiei Europene să verifice dacă care sunt cazurile în care legile valabile pentru uh, legile valabile înainte de aderarea unui stat nu au fost ușor, uh, corect aplicate. Bine, acum cazul Celopeci s-a rezolvat. Asta <laughs> nu însă datorită acțiunilor remarcabile ale Comisiei Europene, ci dat, uh, datorită deciziei luate de către investitor. Însă, în toate cazurile similare trebuie să cerem o asemenea decizie, o asemenea decizie care să ne permită să protejăm mediul înconjurător uh, Uh, în cazurile în care investitorii ar putea să utilizeze într-o manieră ilegală toate regulile valabile înainte de aderare. E una propustă. Cred că am uh, dezbătut suficient de mult. O să dau cuvântul domnului Iar acum, după care vom face o propunere. Da. Nu, se poate ca într-un stat care are legi uh, proaste privind mediul să fie posibilă uh, autorizarea unor investiții, mai apoi acest stat să devină membru al Uniunii Europene și să ne spun, să, noi să spunem că nu ne interesează ce s-a întâmplat de ad, înainte de aderare. Nu e corect. Deci, trebuie să avem în continuare un dialog cu noile state membre uh, un dialog privind uh, mediul înconjurător și tehnologiile de protecție. Oare, că, oare nu ar trebui să trimitem acest caz uh, Comisiei pentru Mediu pentru a coordona mai bine discuțiile? Deci, Cred că trebuie să ne asigurăm că tehnologiile vechi nu mai sunt utilizate. Uh, acest uh, caz ar trebui să fie trimis la Envi pentru a discuta despre legislația veche și legislația nouă. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, mă deranjează faptul că cei din, de la Comisie spun că nu au niciun fel de măsuri la dispoziție, instrumente la dispoziție pentru a discuta cu noile state membre și a le spune acestora cât se poate declar că tehnologiile vechi trebuie să fie eliminate. Bine, când vine vorba despre agricultură, lucrurile sunt mai simple pentru că acolo putem să, să um, îngrădim vânzarea produselor. Dar aici avem vor, aici e vorba despre o altă, un alt tip de tehnologie și ne dăm seama că în acest sector tehnologia veche este prote- protejată uh, în continuare, în ciuda faptului că toate deciziile Parlamentului sunt împotriva acestor tehnologii. Figura un opinion. Eh, Mulțumesc foarte mult. Și acum cred că putem uh, emite un aviz. Ne-am concentrat foarte bine pe probleme, am ascultat și spusele doamnei Belie și putem uh, cere comisiei noastre, ca comisia, uh, să mențină deschisă această petiție, pentru că este nevoie de mai multe informații. Cred că ar trebui să transferăm acest, această temă uh, Comisiei pentru Mediu a Parlamentului European. Deci chestiunea rămâne deschisă, deoarece așteptăm uh, să ni se furnizeze mai multe informații când este vorba de perioada de tranziție înainte de aderare și după aderare, cred că trebuie să încercăm să rezolvăm aceste situații de tranziție în context, având în vedere legislația europeană care trebuie să producă efecte asupra tuturor activităților din statele membre. Și acum vă propun să trecem la următorul punct, la 6. A, ah, mă scuzați, spune președintele, domnul Busotil a apărut. Așadar, o să trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Bine ați venit, domnule Busotil, și vedem cuvântul pentru a discuta punctul 4. Mulțumesc. Domnule președinte, vreau să întreb dacă petiționarul este aici pentru a ruga să intervină. Eh, înțeleg că nu este prezent. Bun, dacă îmi permiteți atunci, aș dori să, a, să încep prin a reaminti eurodeputaților despre ce este vorba. E bine, vorbim despre eh, anuarele profesionale eh, care abordează oamenii, în special întreprinderile mici, dar și pe cele voluntare, dar și persoane fizice, profesioniști, pentru că le trimit un formular prin care li se cere, sunt invitați uh, să se înregistreze uh, fără taxă în acest anuar. după ce completezi și semnezi acest formular, primești o factură de 1000 de euro pe an și un contract în care se stipulează că ești obligat să faci această plată timp de 3 ani. Uh, această situație este extrem de frauduloasă și în același timp se regăsește foarte des în Europa. Există mii de întreprinderi mici uh, și organizații umanitare și voluntare, uh, școli, biblioteci publice care uh, sunt victime ale acestei escrocherii. Eh, deci este categoric o chestiune transfrontalieră, pentru că, de obicei, societățile, întreprinderile își au eh, sediul într-un stat membru, eh, după care abordează cetățenii și întreprinderile dintr-un alt stat membru, drept care cetățenii constată că nu au niciun fel de cale de atac pentru a se proteja. Deci aceasta este chestiunea la care se referă prezenta petiție care are numărul 4, uh, dar este vorba până la urmă uh, de, de zeci, de zeci de astfel de petiții care ne parvin. Începând cu decembrie 2009, așadar, la Parlamentul European am adoptat un raport și o rezoluție pe care eu am redactat-o, prin care am făcut apel la Comisie și la statele membre să ia măsuri în această privință și, în special, am uh, făcut patru lucruri în acest raport. În primul rând, am subliniat foarte clar nevoia de sporire a nivelului de conștientizare, pentru că e foarte clar cu cât știe mai multă lume despre treaba asta, cu atât uh, vor fi mai puțin susceptibili să cadă victime. Am mai cerut uh, de asemenea soluții transfrontaliere la această problemă, pentru că este o problemă de natură transfrontalieră. Am mai uh, cerut, uh, în al treilea rând, o mai bună aplicare a uh, dreptului comunitar existent, pentru că nu avem deloc încrederea și convingerea că statele membre pun în aplicare legislația existentă. Și, în fine, am făcut apel la Comisie să modifice legea dacă legea nu produce efecte suficiente pentru a ajuta uh, victimele acestei escrocherii. Din nefericire, în ciuda acestei declarații foarte clare a Parlamentului, problema uh, există în continuare și vreau să vă spun Uh, că, într-o oarecare măsură, chiar s-a agravat, pentru că a devenit o adevărată industrie. Nu mai e pur și simplu o escrocherie pe care o practică una sau două societăți, ci o industrie frauduloasă uh, care produce daune considerabile uh, companiilor de pe piața unică. Și o să vă dau câteva exemple. Raportul meu s-a bazat pe o petiție care făcea o plângere împotriva lui European City Guide, care și are sediul în Spania, s-a mutat de la Barcelona, la Valencia, dar mai sunt societăți precum Construct Data în Austria, în Păcern, în Elveția, care nu este în uh, spațiul comunitar, uh, dar care are totuși legături comerciale foarte puternice cu Uniunea Europeană. Uh, apoi EU Business Services, DAD și așa mai departe. Ce propun, domnule președinte? E bine, propun ca noi, în calitate de Comisia Parlamentului, să discutăm această chestiune și să nu abandonăm până în momentul în care Comisia ne dovedește că a găsit soluții adecvate, pentru că, în continuare, foarte multe persoane sunt victime ale acestei scrocherii, sunt hărțuiți în fiecare zi de aceste scrisori ilegale primite din partea companiilor frauduloase. Eh, ce sugerez și sper să primești și sprijinul colegilor este aceea de a înainta o întrebare orală în plenară pentru a putea dezbate în plenară această chestiune în prezența Comisiei eh, cât și să urmărim, eh, după această întrebare orală, să avem o nouă rezoluție pentru a actualiza raportul și pentru a cere o rezolvare a acestei probleme care există de multă durată. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Busutil. Și acum domnul Vieco din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Comisia știe foarte bine de existența acestor escrocherii și uh, activitățile acestor uh, companii de anuare profesionale și faptul că aceste activități continuă să ne preocupe și să ne îngrijoreze la nivelul societăților și întreprinderilor, în special pe profesioniști din întreaga Europa, e bine, Eh, din această, și comisia continuă să primească scrisori din partea profesioniștilor, micilor întreprinderi și mai departe în legătură cu această chestiune. Uh, Comisia a arătat că uh, legislația europeană interzice astfel de practici și este vorba de directiva care combate publicitatea neloială, care este în vigoare în statele membre. Uh, și după știința Comisiei și în urma contactelor cu autoritățile naționale din statele membre, organele de aplicare a legii se preocupă de acest lucru pe cât pot de bine. Comisia a continuat și continuă să încurajeze autoritățile competente din statele membre uh, să pună în aplicare uh, legea uh, în conformitate cu cerințele directivei. Și cu asta ajungem la chestiunile pe care le-a menționat domnul Busutil în rezoluția sa. Este vorba de raportul său din decembrie 2008, de asemenea. Uh, ei bine, aici Comisia a observat uh, în acel moment că aceste societăți de anuare profesionale uh, arare ori își aduc uh, victimele în tribunal, deoarece acolo au puține șanse de câștig. În același timp, Comisia recunoaște că există probleme de punere în aplicare, având în vedere natura transfrontalieră a acestor escrocherii. Comisia a mai subliniat că modul cel mai uh, uh, eficient de combatere a acestor practici ar fi aceea de ridicare a nivelului de conștientizare, în special în comunitatea de afaceri, uh, deoarece trebuie ca toată lumea să fie conștientă de aceste lucruri. În 2009, Comisia a monitorizat site-urile web și publicitatea făcută de aceste firme și a observat că această problemă a devenit uh, mult mai uh, proeminentă și mai vizibile pe site-urile web, uh, reducând astfel riscul ca să existe un număr mai mare de victime. Totuși, problema există în continuare, ceea ce este nou față de răspunsul dat de comisie domnului Busotil este aceea că comisia a decis să ia o inițiativă legislativă în acest domeniu și în special a programat directiva privind medierea în acest domeniu care va avea loc la sfârșitul acestui an. Comunicarea va include o analiză a practicilor acestor societăți de anuare profesionale. Pe baza acestei analize vom identifica zonele care trebuie uh, revizuite în directivă. Pentru a pregăti comunicarea, Comisia va lansa în curând o consultare amplă în care va implica nenumărați, uh, nenumărate părți interesate, uh, organizații de, de afaceri din toate statele membre și va folosi toate rețelele de care dispune pentru a face această consultare. În uh, cadrul acestei consultări, și după aceea Comisia va analiza toate opțiunile legislative pentru a îmbunătăți protecția uh, societăților în Europa, inclusiv, așa cum a arătat Comisia și în uh, răspunsul la raportul Buzotil, Comisia va analiza dacă este cazul să introducă în uh, directiva din 2000 privind practicile neloiale anumite dispoziții concrete menite să prevină apariția acestor practici care se regăsesc și pe lista practicilor neloiale. În plus, Comisia va analiza extinderea instrumentelor legislative existente care se leagă strict de aplicarea legii. Este vorba de directiva privind practicile neloiale. Putem să avem uh, Uh, ordinele de interzicere, uh, dar și alte instrumente uh, care ne pot ajuta în acest domeniu. Sigur, acum, mm, dacă soluția finală va fi o, un nou instrument de cooperare pentru punerea în aplicare sau îmbunătățirea regulilor actuale privind practicile neloiale, acest lucru va depinde foarte mult de rezultatul consultării publice pe care o inițiază Comisia în acest moment. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Două persoane s-au înscris la cuvânt. Domnul Cices este primul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și doresc în primul rând să-i mulțumesc domnului Brustil pentru tot ce a făcut în acest, în acest domeniu și uh, care, într-adevăr, Uh, este apreciat foarte mult uh, și de către alegătorii mei care mi-au scris de multe ori și s-au plâns de astfel de, de fraudă și de escrocherii. Uh, un exemplar al raportului însoțit de recomandări pe, cu privire la standarde comerciale locale adresate um, autorităților din Regatul Unit sunt, au fost binevenite. Vreau să-mi exprim sprijinul Eh, eh, sigur, înțeleg foarte bine, este o problemă transfrontalieră, cum a arătat și Comisia. Eh, oamenii primesc aceste, aceste scrisori care îi sperie și cred că este într-adevăr o practică foarte, foarte urâtă și care, pe care trebuie să o combatem. Când îmi scriu alegătorii, urmăresc să văd dacă nu cumva a apărut o variantă nouă a acestor escrocherii și uh, sesizăm comisia în mod uh, uh, regulat cu privire la informațiile pe care le primesc. Cred că comisia are toate scrisorile mele undeva într-un într, -un, într -un sertar și sper că le va folosi pentru a uh, putea găsi o măsură pentru a combate. Uh, susțin așadar și sunt alături de domnul uh, Busutil, trebuie să nu renunțăm și să punem în continuare presiune pentru a proteja pe cetățenii noștri care sunt amenințați și hărțuiți. Apoi, cred că un lucru foarte important este informarea și transmiterea de informații prin, uh, eu știu, uh, presa locală, uh, așa cum am făcut și eu. Oricum, după cum știți, presa și mass media nu, eu știu, acordă foarte mare atenție comunicatelor de presă din partea uh, eurodeputaților din nefericire, dar totuși cred că trebuie să ne străduim și să facem tot ce putem. Mulțumesc, domnule președinte, așteptăm mai multe informații din partea Comisiei. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Hefkinen. Domnule președinte, stimați colegi, da, și eu vreau să-i mulțumesc colegului Busutil pentru faptul că nu doar în această perioadă legislativă, ci și în, ci încă din mandatul precedent s-a ocupat de această temă. Și uh, îi mulțumesc că rămâne atât de ferm pe poziții și așteaptă o soluționare a cazurilor uh, Uh, vă spun deschis, uh, această problemă se intensifică, se pare că soluțiile pe care le-am vehiculat până acum nu sunt suficiente. Dați-mi voie să vă dau un singur exemplu. Un uh, singur, un singur comerciant, afacerist, să-i spunem, dacă nu vrem să spunem, nu vrem să-i spunem excroc, a trimis 200.000 de astfel de formulare unor companii uh, private și unor persoane fizice, cărora le percepea mai apoi o taxă de 499 de euro. Și biroul meu a fost uh, a primit un asemenea formular. Uh, cei din biroul meu au, uh, au trecut toate datele noastre în formularul respectiv și am primit o notă de plată exorbitantă pentru faptul că numele nostru este acum uh, prezent într-un anumit anuar profesional. Asta în cel mai bun caz, uh, mai mult ca sigur, anuarul nici măcar nu există. Deci vreau să vă uh, anunț că uitați ce ni s-a întâmplat nouă, nouă celor care ar fi trebuit să fim la curent cu uh, situația de fapt. Uh, noi avem un serviciu juridic la dispoziție care ne poate salva de plata unor uh, asemenea taxe, însă există sute și sute de mii de uh, companii mici care nu au ajutorul unui serviciu juridic, prin urmare se trezesc cu daune și pagube enorme. Tocmai de aceea dați-mi voie să întreb Comisia dacă este de părere că directiva este, din momentul de față este implementată într-o manieră suficientă. În directivă se spune spune că uh, trebuie să fie generat, uh, creată o autoritate uh, Uh, la nivelul fiecărui stat membru în parte care să se ocupe de o asemenea solicitări. În Germania există o mulțime de astfel de puncte de contact sau autorități care nu uh, care uh, sunt răspândite în întreaga, pe întregul teritoriu, însă cu toate acestea nu se ocupă suficient de bine de rezolvarea problemei. Uh, sunt încântată faptul că Comisia dorește să soluționeze problema și sperăm că soluțiile pe care le vom găsi vor fi mai uh, largi decât cele pe care le-am găsit până acum. Și încă ceva, există jurnaliști care cercetează aceste practici și acești jurnaliști mi-au spus că sunt am, amenințați de către aceste uh, societăți. Uh, Uh, de ce? Pentru că au publicat numele acestor societăți, acestor excroci uh, și, uh, prin urmare, excrocii pentru a nu avea parte de această publicitate negativă, au început să-i amenințe pe jurnaliștii. Deci, trebuie să facem ceva, trebuie să să protejăm în continuare circulația informațiilor în Uniunii Europene și, de asemenea, informatorii sau uh, cei care oferă informații prețioase pentru soluționarea acestor cazuri trebuie să fie protejate, protejați și, de asemenea, trebuie să ne uh, protejăm IMM-urile și să nu uităm pe cetățeni. Urmează domnul Iar. Uh, îi mulțumim foarte mult lui uh, Simon pentru inițiativa sa, pentru voința sa, de asemenea voința sa de a continua pe aceeași cală. Se spune aici clar că ne referim la IMM-uri uh, în primul și în primul rând. Aceste societăți editoare cu siguranță nu ar trimite asemenea formulare unor companii mari, ci obiectul acestor escrocherii îl reprezintă IMM-urile. Și eu am primit un asemenea formular. Dar asta de ce se întâmplă? Pentru că în Germania, spre exemplu, fiecare societate trebuie să fie înregistrată în Germania. Și problema e că formulările care pri, uh, sunt primite din partea acestor societăți editoare de anuare profesionale arată foarte, uh, foarte asemănător cu formularele primite din partea autorităților. Și până la urmă uh, există o mulțime de uh, societăți care pur și simplu uh, pur și simplu confundă formularele oficiale cu aceste formulare uh, care fac obiectul, care reprezintă de fapt uh, excrocherii. E, nor- e nevoie de uh, eliminarea acestor excroci pentru că altfel pagubele vor crește pe viitor și mai mult. În trecut au existat o, o, serie de companii, în special germane, care se ocupau cu asemenea excrocherii. Acum însă există din ce în ce mai multe uh, companii, o societăți editoare de anuare profesionale în, adevărat, în afara Uniunii Europene, prin urmare situația se completează. Însă, haideți să vedem care este întrebarea mea. Se spune că Comisia constată cele două, constată cele două probleme și anume, pe de o parte, legislația în vigoare nu este suficient de bine implementată. Bine, mi-aș dori ca în Germania să existe un, o, o autoritate comună statului federal, o autoritate care să ajute uh, Uh, la rezolvarea plângerilor, dar trebuie să ne gândim și la inteligența ex- excrocilor. Acestea evoluează, prin urmare avem nevoie de noi instrumente care să ajute la uh, Uh, eliminarea acestor escrocherii și, în al doilea rând, dați-mi voie să vă spun că sprijin această inițiativă, noi uh, sprijinim, noi Parlamentul European sprijinim uh, IMM-urile europene. Dacă ne uităm la pagubele individuale, ele par mici, însă dacă le adunăm, ne dăm seama că sunt o serie de de pagube imense uh, per total. Domnul Hefner, da, încă două completări cei care sunt puși sub presiune în felul acesta pot, uh, uh, uh, pot deschide proceduri civile și în Germania cel puțin primesc câștig de cauză. Însă pe lângă încărcătura civilă mai există și vreo încărcătură penală, pot fi urmăriți penal cei vinovați de demararea unor asemenea escrocherii? Asta în primul rând. În al doilea rând, Tocmai discutăm aici în Parlament directiva privind con uh, drepturile consumatorilor. Nu am putea oare folosi această, uh, acest cadru legislativ pentru a oferi acest act legislativ pentru a forma un cadru legislativ clar? Urmează domnul Boștenaru. Câteva remarci. Întâi de toate, salut inițiativa și rigoarea demersului distinsului nostru, distinsului nostru coleg uh, Simon Busutil. Este confirmarea faptului că această comisie poate servi interesele cetățenilor europeni, chiar și atunci când statele membre sau Comisia Europeană se arată fie reticente, fie neputincioase. Numărul 1. Problema adusă în discuție are în mod cert o dimensiune în creștere, confirmată inclusiv de cazul scandalos pe care l-a prezentat colegul Höfner. 2. Se confirmă că instrumentele naționale pe care le avem la dispoziție pentru a gestiona acest tip de acțiuni cu, cu caracter fraudulos sunt de departe insuficiente. Pe de altă parte, este evident că instrumentele europene pe care le avem la dispoziție sunt insuficiente și creează vid în interiorul căruia aceste firme pot pe mai departe să-și desfășoare activitate. Numărul 3. Natura transfrontalieră a acestei activități face ca de multe ori o persoană păgubită într-un stat membru să nu poată desfășura cu succes o acțiune judiciară împotriva firmei care are sediul în afara Uniunii Europene, ceea ce exclude aproape posibilitatea recuperării daunei produse. În fața acestor realități evidente, reafirmând uh, uh, sprijinul meu integral și al grupului meu pentru inițiativa colegului Busutil, cer Comisiei Europene ca să grăbească această uh, evaluare privind necesitatea unor instrumente legale. Cer de asemenea Comisiei Europene să ia în discuție la modul serios evaluarea și analiza colegului Busutil, să implice Comisia de Petiții în dezbaterile și în audierile publice referitoare la acest aspect și vreau să cred într-adevăr că măcar acest lucru, care este simplu, este ușor de gestionat și este o dovadă de angajament a Comisiei Europene față de interesele cetățeanului european sau al firmelor mici și mijlocii, măcar acest lucru poate fi servit rapid și eficace la scara Uniunii. Aici nu avem de a face cu confruntări cu multinaționale, proceduri greoaie. Măcar acest lucru poate fi ca o probă a eficacității instituțiilor europene. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult din partea Comisiei ECO. Mulțumesc, domnule președinte. Ei bine, am mai multe întrebări legate de dacă legislația este bine aplicată, dacă este ea adecvată. Aș cerut Comisiei să acționeze în mod foarte rapid și dacă, într-adevăr, instrumentele noastre la dispoziție sunt eficiente. Ați întrebat. Vreau să vă spun în primul rând că Comisia este pe deplin conștientă de pagubele pe care aceste înșelătorii le aduc IMM-urilor punct de vedere financiar și moral. Principala problemă pe care noi am identificat-o la comisie este acel aspect transfrontalier al acestor scheme și înșelătorii. Sunt companii care se găsesc în afara jurisdicției victimelor. Deci este foarte greu ca autoritățile de punere în aplicare a legii și cele judiciare să poată să urmărească aceste companii, să le tragă la răspundere. Dar există și exemple pozitive de cooperare transfrontalieră în acest sens. Ceea ce privește dreptul aplicabil, există legi, după cum am spus, și cu foarte, foarte puține excepții. Mi-aduc aminte de o hotărâre în justiție a unui tribunal ceh. Uh, în general, aceste practici sunt peste tot interzise în Europa. Deci, deci, noi la comisie încercăm să îmbunătățim aceste acte legislative ca să devină mai eficiente și mai ușor de pus în aplicare și să se poată urmări mai bine în justiție acești uh, escroci. Deci, majoritatea eforturilor noastre se vor concentra pe găsirea unei metode de îmbunătățire a cooperării între autoritățile naționale. Avem în domeniul protecției consumatorilor posibilități ca aceste autorități competente să poată să contacteze foarte rapid omologele lor din alte state membre și foarte rapid și în mod foarte eficient să poată să pună mâna, între ghilimele, pe aceste societăți care uh, fac abuz de aceste practici uh, înșelătoare. În ceea ce privește directiva privind consumul, drepturile consumatorilor, una dintre posibilități uh, vizează directiva privind practicile uh, neloiale, care conține deja o serie de prevederi care ar putea să ne inspire cel puțin în găsirea unei soluții optime din punct de vedere legislativ. Dar vreau să vă dau asigurări, doamnelor și domnilor, că Comisia ia foarte în serios această chestiune și am început consultări publice și un proces de revizuire a legislației care ar putea să ducă eventual la direct, revizuirea directivei de profil și eventual la schimbări al dreptului aplicabil sau cel puțin la îmbunătățirea și găsirea unor instrumente noi și mai bune de cooperare. Mulțumesc, domnule Busutil, aveți ultimul cuvânt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc din inimă tuturor colegilor care au intervenit și care au sprijinit această inițiativă. Este vorba de o inițiativă a Parlamentului, dar mai mult decât atât este vorba de o inițiativă în numele tuturor celor care au fost înșelați uh, și care ne-au contactat. În numele victimelor vreau să spun un lucru că chiar și eurodeputații au primit aceste formulare. Deci aceste companii n-au niciun fel de jenă. Au îndrăznit să ceară și să excrocheze și deputații. Deci vreau să spun, da, într-adevăr, eurodeputații, unii dintre ei au fost înșelați. Ei poate trebuie să se exprime aici. Nu voi face eu, însă este o rușine. Trebuie să oprim aceste practici și îmi pare bine că Comisia are de gând să uh, propună o inițiativă legislativă în acest sens, însă sunt mai puțin încântat de faptul că Comisia ne spune că trebuie să așteptăm sfârșitul anului pentru acest lucru. Ne găsim astăzi, sau suntem astăzi pe 1 februarie. Practic, ni se spune că trebuie să mai așteptăm încă un an și Mii și mii de victime așteaptă despăgubiri. Trebuie ca Comisia să acționeze foarte rapid, pentru că nu uh, este un lucru nou. Plângerile acestea au fost primite de ani și ani de zile, deci trebuie să acționăm foarte repede. Însă vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru. Uneori Comisia ne spune că trebuie să schimbăm legile, iar alteori Comisia ne spune că avem deja legi la dispoziție. Comisia trebuie să se hotărească ce dorește. Dacă avem deja instrumentarul legislativ, atunci Comisia trebuie să se asigure, are datoria să se asigure că statele membre implementează aceste eh, acte legislative. Dar dacă nu este așa, atunci Comisia trebuie să declanșeze procedura de încălcare și Comisia nu a făcut încă, uh, n-a declanșat încă procedura de încălcare pe baza legislației um, existente. Dacă nu, este clar că trebuie cel puțin să schimbăm uh, legislația pentru a pune pe o listă neagră odată pentru totdeauna aceste companii. Vreau să mai fac o observație în încheiere. Noi nu ne dorim ca oamenii să fie excrocați și apoi să vină la noi să ne ceară ajutări. Noi nu dorim ca ei să fie excrocați. Punct. Este ceea ce ne dorim. De aceea trebuie ca legea, legislația să se schimbe pentru ca să înăbușim în fașă aceste practici frauduloase. Iată, eu propun să avem o întrebare orală, care ar putea să fie supusă coordonatorilor, o întrebare orală plus rezoluție, care apoi să fie eventual urmată conform procedurilor de comisie și, bineînțeles, de plenară. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Busutil! Cred că pot să vorbesc în numele Comisiei PETI și să vă spun că aveți dreptate. Aveți dreptate să fiți foarte exigent și foarte vigilent. Aceste înșelăciuni, aceste excrocherii uh, vizează mai ales IMM-urile. Și Comisia trebuie să intervină, asta este clar, în ceea ce privește publicitatea înșelătoare, mincinoasă. Trebuie să fim foarte exigenți și foarte vigilenți. Așa cum ați spus uh, și a cerut Comisiei Europene, trebuie ca aceasta să facă tot ce e posibil, inclusiv uh, procedura de încălcare, infringement, și să se aplice legislația. Nu la sfârșitul anului, ci începând de acum. Sunt exigențe care trebuie să fie înțelese de comisie, pentru că avem o legislație actuală care ne permite să sancționăm și nu trebuie să uităm nici reforma legislativă necesară pentru ca să ne pregătim mai bine pentru cazurile care vor urma. Cred că propunerile dumneavoastră sunt uh, absolut uh, pozitive în acest sens și vom da și un semnal foarte clar consumatorilor și IMM-urilor uh, și anume că Parlamentul European nu acceptă sau nu mai acceptă astfel de înșelăciuni. Deci, Trebuie să spunem că acestea sunt cerințele noastre și să transmitem un semnal foarte clar cetățenilor și IMM-urilor. Vă propun să trecem la punctul 6, petiția domnului Boris Avsandov, cetățenie bulgară. Este vorba de Societatea pentru Proiecte Agrare și de Mediu. Îl avem aici pe petiționar, însă suntem puțin în, uh, în întârziere, așa că aș dori ca toți cei care vor vorbi să fie cât se poate de succinți, pentru ca să putem să respectăm ordinea de zi pe care ne-am propus-o. Aveți cuvântul, domnule petiționar. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt aici ca să prezint anumite lucruri legate de petiția noastră. Munții uh, Rodopi sunt uh, uh, un lanț muntos foarte cunoscut între Bulgaria și Grecia și vorbim aici de un anumit vârf vizat de petiția noastră. Este vorba de o zonă foarte pitorească și care face parte din rețeaua Natura 2000. Uh, Bulgaria a intrat în Uniunea Europeană de patru ani și Bulgaria, autoritățile bulgare trebuie să se asigure că nu există uh, daune în aceste zone Natura 2000 prin, să zicem, acțiuni de construcție și alte distrugeri. Însă, în aceste zone există o, o companie numită Sport și Turistic sau Sport și Turism Perilic în fine, această firmă și uh, este prezentă aici, în această zonă muntoasă. Compania însă este una offshore cu sediul în Cipru. E vorba aici de un proiect uh, de dimensiuni mari care vizează uh, mii și mii de locuri de cazare în hoteluri și, o, și stațiuni de schi. După Uh, campanii ale ONG-urilor bulgare, acest proiect a fost stopat, însă acum am depus această petiție ca să cerem Comisiei Europene să ne spună dacă uh, acest proiect uh, a primit permisul așa cum trebuie, conform procedurilor pentru că au început niște construcții. Însă, care este adevărul? Această companie, într-adevăr, a făcut niște construcții în vârful uh, uh perelic. Iată, vedeți aici o clădire. Iată clădirea de care vorbeam, construită în mod absolut ilegal. Și în această zonă, compania respectivă a pus și niște panouri uriașe, vedeți ce scrie acolo, și anume că turiștii sunt sub observații sau sub obse- mm, de mm, camerelor video. Există deci această supraveghere video și, practic, autoritățile bulgare trebuie să ia măsuri pentru ca să pună capăt acestor practici, pentru că au stricat uh, peisajul cu aceste panouri și cu aceste clădiri. Această petiție uh, trebuie să-i descurajeze pe investitori care să nu creadă că pot să desfigureze aceste zone Natura 2000, așa cum doresc. Mulțumesc foarte mult! numele Comisiei. <clears throat> Domnul Ivanov. În ceea ce privește petiția de față, serviciile Comisiei au fost informate privind adoptarea unui amendament la planul general de amenajare a teritoriilor din zona respectivă, inclusiv măsuri legate de acest complex sportiv și turistic, fără ca să se obțină evaluarea de impact conform directivei de resort și fără a avea uh, impactul de mediu conform celelalte directive privind amenajarea teritoriului și a habitat. Practic, autoritățile Uh, au negat orice fel de uh, impact negativ a acestor construcții asupra uh, mediului înconjurător. Serviciile comisiei au anchetat și au contactat autoritățile bulgare. Practic, decizia privind amendarea planului de amenajare municipal care uh, includea uh, proiectul turistic uh, respectiv a fost până la urmă respinsă, refuzată. Iar aceasta printr-o decizie a orașului Smolensk din 2009. Implementarea planului de amenajare a teritoriului a fost deci refuzată și trebuie să o ia de la capăt. Comisia, având în vedere măsurile luate de autoritățile bulgare, a, a hotărât a, că nu, mai, nu e vorba de daune care au fost provocate. Însă planul care a fost adoptat, noul plan, n-a fost niciodată implementat așa, așa cum trebuie. În orice caz, Comisia va continua să monitorizeze cu atenție situația din, acest, din această zonă și noi solicităm sprijinul petiționarului ca să ne dea mai multe informații și, bineînțeles, solicităm informații și din partea autorităților bulgare și aceasta în mod regulat. Sperăm însă că totul se va termina cu bine. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Doamna Auken urmează. Mulțumesc foarte mult. Cred că ar trebui să ne organizăm o misiune de anchetă în Bulgaria, o vizită. Sunt chestiuni grave care se, întreabă, care se întâmplă acolo. Bineînțeles că nu trebuie să pierdem din vedere politețea, dar clar ne trebuie o misiune de anchetă bine, desfășurat așa cum trebuie, respectând regulile politeții. Nu vreau eu să cheltuim banii de pomană. Este clar că avem nevoie de o misiune de anchetă în Bulgaria. Avem mai multe petiții pe rol. Și cred că ar fi bine ca o presiune din partea Parlamentului nostru să fie într-adevăr exercitată. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnul Boștinaru. Chairman, just to... Domnule președinte, în cea vreau să reacționez la ce a spus doamna Auken. Să fim politicoși, dar fermi. Pentru că aici este vorba, încă o dată, de o implementare foarte defectuoasă a legislației UE. Avem vorba de perioada, avem, uh, perioada preaderării. Apoi, după aderare, Comisia constată un, o implementare defectuoasă a unui plan adoptat de Consiliul Local. Și Comisia se bazează pe așa zise informații oficiale din partea autorităților de acolo, însă n-au niciun fel de dovezi legate de implementarea adecvată a legislației actuale a UE și nici nu știu ce se întâmplă cu această clădire pe care o vedem aici. Comisia nu a exprimat niciodată dorința ca această clădire să fie demolată și mediul înconjurător să își recapete frumusețea. Este practic un eșec răsunător al implementării actuale a legislației UE, așa că vreau și eu să mă alătur celor care doresc să meargă în misiune în uh, Bulgaria, nu numai să fim politicoși și fermi angajați, ci aș dori să vedem exact unde sunt zonele care au fost menționate în petiții. Să mergem exact pe teren și să constatăm lucrurile. În sfârșit, consider că uh, ar fi bine ca atunci când comisia vine aici să vină cu informații pertinente, pentru că informațiile atât de vagi și atât de incomplete pe care noi le-am primit nu numai că nu sunt pertinente, relevante, sunt pur și simplu inacceptabile. Este inadmisibil ca să, vin, să vii aici și să spui că ne bazăm pe reacția autorităților care este oficială sau semioficială. Nu se mai poate tolera așa ceva. Vă mulțumesc. Muchas gracias, señor Bustinaru. Tiene la palabra... Mulțumesc, domnule Buștaru. Urmează doamna Belie. Mulțumesc, domnule președinte. O să reacționez uh, la cele spuse de colegi, sprijin cele spuse de colegi. De dimineață, în această dimineață tratăm uh, trei dosare, trei petiții care arată cu toatele faptul că nu se respectă reglementările Natura 2000 în ceea ce privește biodiversitatea în Bulgaria. Am vorbit despre zona muntoasă, se va vorbi și despre litoral și mai avem o problemă legată de desemnarea siturilor Natura 2000. Înseamnă că aici avem nu numai faptul că în locurile desemnate ca fiind Natura 2000 uh, nu se aplică legea, dar chiar și desemnarea însăși a acestor uh, situri, acestor zone, nu este făcută așa cum trebuie. Deci, cred că dacă ne referim la directiva Habitat din 92, și având în vedere noua strategie pe biodiversitate care va fi prezentată de către Comisie în următoarele luni, ca strategie care vizează următoarea decadă, și având în vedere noile țări membre și mai ales Bulgaria, toate aceste aspecte trebuie să ne facă să le punem o serie de întrebări cu multă seriozitate. Deci eu sunt de acord cu o anchetă, cu o vizită pe teren și aș merge încă și mai repede aș spune și mai repede, adică să mergem cât mai uh, în curând acolo și Comisia PETI să ceară o audiere a autorităților bulgare, adică să vină aici autoritățile din Bulgaria și să ne spună cum se aplică acolo legislația în materie de biodiversitate. Vă mulțumesc. la la Vă mulțumim, urmează doamna Gutierrez. Vă mulțumesc! Am luptat o viață întreagă pentru protejarea mediului înconjurător în Europa. Noi aici avem o problemă și anume avem un singur instrument pentru protejarea siturilor naturale și anume Natura 2000. Însă problema e că protecția siturilor naturale este responsabilitatea statelor membre. Prin urmare, ne confruntăm cu o serie de plângeri legate de distrugerea mediului înconjurător în diferite state membre. Vedem astfel că autoritățile locale nu folosesc corect regulile existente. Noi spunem că luptăm pentru cetățeni, dar dacă transferăm responsabilitățile autorităților locale, ne dăm seama că corupția crește și, prin urmare, instrumentele nu sunt deloc folosite. Bine, poate că ceea ce spun eu este o utopie, dar uh, dați-mi voie să spun că trebuie să luptăm în continuare. Aici nu este vorba doar despre siturile Natura 2000, ci este vorba despre mult mai mult. Nu putem uh, să fim încununați de succes decât dacă continuăm lupta. Vă mulțumim, vă mulțumim, domnule Gutierrez. Doamna Vortman. Da, vă mulțumesc. Mă alătur colegilor care susțin uh, că ar trebui să mergem la fața locului pentru a vedea ce se întâmplă acolo. Avem aici o, o clădire construită pe un vârf de munte, nici nu vreau să știu ce se întâmplă acolo cu uh, apa menajeră, cum este ea tratată. Uh, în orice caz, trebuie să mergem la fața locului, să vorbim cu autoritățile într-o manieră politicoasă, da, trebuie să fim fermi, da, Însă trebuie să ne gândim de asemenea și la faptul că politeția are un final și anume finalul acela survine în momentul în care dreptul comunitar este încălcat. Mulțumim, domnul Iar. Sunt de acord cu antevorbitorii mei. Încă o întrebare concretă însă comisiei. Comisia a spus că proiectul mare a fost retras. Și acum dați-mi voie să vă întreb, această clădire face ea parte din proiect sau nu? Comisia știa despre construcția acestei clădiri acolo și care este baza care stă la uh, baza pentru această con- conclu- pentru această concluzie. Pentru această construcție, pardon. Uh, Uh, da, vă mulțumesc și eu susțin uh, propunerile făcute de către colegi, uh, propunerile legate de, de demararea unor cercetări la fața locului. Nu este pentru prima dată când avem de-a face cu încălcări ale legislației privind Natura 2000 în Bulgaria. Ca membru al Comisiei PETI, nu sunt deloc încântată. În urmă cu doi ani de zile am început să ne confruntăm cu probleme legate de uh, Uh, viața păsărilor și habitatele, habitatele de, de-a lungul Via Pontico. Vă vreau să vă atrag atenția asupra faptului că niciuna dintre recomandările făcute de către Comisia Europeană atunci nu au fost respectate, nu au fost implementate. Prin urmare, am senzația că discutăm aici, trimitem rezultatele discuțiilor noastre statelor membre și mai apoi nimeni nu se simte obligat să accepte, să, să implementeze cele propuse de noi. Și încă o dată mă întreb, oare discuțiile pe care le purtăm noi aici, oare invitații pe care îi avem aici în fața noastră, au ele vreo, vreo urmare? Nu. Dacă suntem familiarizați cu problemele la fața locului, dacă suntem uh, familiarizați cu uh, lipsa unei decizii uh, Uh, sau amânarea unei decizii nu înseamnă că problema s-a soluționat nici pe departe. Ținând cont de perioada uh, de 2 ani pe care se răs... necesar pentru soluționarea acestei petiții, deci pornind de la această perioadă, vă asigur că vor mai apărea și alte clădiri uh, pe vârful acesta muntos din Bulgaria. Deci, Dați-mi voie să spun din nou că sunt de acord cu colegii care susțin că trebuie să mergem în Bulgaria. E momentul ca uh, Comisia Europeană să facă un rezumat al tuturor celor uh, care au fost implementate corect sau nu în Bulgaria. Mulțumim, urmează Comisia. Nu. Mulțumesc, domnule președinte. Două lucruri. Este vorba de desemnarea uh, acestei zone Natura 2000 și apoi ce se face acolo. În ceea ce privește desemnarea, uh, Bulgaria are această privință o rată destul de ridicată. Uh, media comunitară este de 27%, 7% Regatul Unit și Danemarca. Ori Bulgaria ajunge la 34%. Asta înseamnă 37.000 de kilometri pătrați, deci important Așadar, eh, de, mm, amploarea eh, desemnărilor are consecințe asupra controlului, pentru că atunci când avem situri atât de mari, deci este vorba de 20, 26 de mii astfel de situri Natura 2000 în Uniune și nu e ușor să le controlezi eh, recunoaștem și categoric în ceea ce privește comunicarea privind punerea în aplicare vom arăta, este că avem o problemă de date avem uh, încredere în uh, petiționarii noștri, uh, categoric ne vom deplasa și noi în aprilie la fața locului, dar suntem întru totul pentru discuțiile și informările care să se facă în fața Comisiei pentru Petiții. Uh, am avut așa ceva în 2008, pentru că cu cât avem mai multe informații, uh, cu atât uh, ne va fi mai ușor, să spun, să asigurăm punerea în aplicare. Apoi, în, în al treilea rând, în măsura în care planul a fost retras, este foarte probabil ca construcția respectivă nu era legală, în conformitate cu legea bulgară. Uh, acest lucru. O să-l uh, întrebăm pe autoritățile bulgare când o să mergem acolo și o să verificăm și noi la fața locului, la fel ca și dumneavoastră. Mulțumesc! Escuchado ya todas las opiniones, estamos en condiciones de... Bine, atunci am ascultat toate opiniile. Putem să ne alăturăm majorității, opiniei majorității. Pe de o parte, petiția rămâne deschisă. Mulțumim uh, petiționarului pentru informațiile care ne-au fost uh, furnizate. Așteptăm în continuare informații din partea Comisiei Europene, informații recente, de actualitate. Și, bineînțeles, mai așteptăm <laughs> și informații din partea autorităților bulgare. Mai apoi trebuie să evaluăm dacă legile au fost respectate sau nu. Ne vom uh, deplasa la fața locului, și uh, ne vom întâlni cu petiționarii și, de asemenea, cu autoritățile și vom putea evalua situația la fața locului. Toate aceste petiții sunt în continuare deschise și vizează probleme uh, referitoare la protecția mediului înconjurător în uh, Bulgaria. Și următorul punct de pe ordinea de zi va fi discutat în cadrul misiunii în Bulgaria. Uh, Acesta fiind spus, trecem la punctul 7. De pe ordinea de zi este vorba despre, din nou, o situație înregistrată în Bulgaria. Spuneam că vom, ne vom deplasa în, în Bulgaria, prin urmare, haideți să fim cât mai scurt, uh, succinți cu putință, pentru că oricum vom mai discuta această problemă. Domnul Covaceva are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint. Asta deoarece vedeți că există o similitudine aici între cele două cazuri. Vedem aici uh, o zonă de litoral. Acesta este locul. Uh, locul care a fost distrus în anul 2007. Râul pur și simplu a dispărut. autoritățile bulgare au cerut refacerea, restaurarea zonei. Însă, vedeți, această imagine din 2009. Vedeți că nimic nu s-a îmbunătățit. Pur și simplu, natura, prin propriul său potențial, a reușit să sau a încercat pur și simplu să se regenereze. Acesta este așadar un al doilea caz. Și vorbim și aici despre un sit altura 2000. Vreau să vă amintesc că cu doi ani în urmă Comisia pentru Petiții a decis a decis să, să, dese, să ceară autorităților uh, bulgare să uh, desemneze Rila zonă tampon. Însă, nu știu dacă Comisia știe uh, dacă autoritățile bulgare au făcut într-adevăr lucrul acesta. Bine, vă așteptăm în Bulgaria, vă vom oferi informații, vă vom oferi de asemenea argumente care să arate faptul că autoritățile bulgare nu au respectat uh, responsabilitățile. Bine, vă mulțumesc. Acest uh, punct a fost deja discutat, pentru că am decis ca o delegație să se îndrepte spre Bulgaria cândva în aprilie. Deci vom discuta atunci acest punct din nou. Trecem, prin urmare, la 9 pe ordinea de zi. Am decis ca punctul 8 să fie discutat cândva după punctul 13. Uh, Vedem petiția numărul 1098 adresată de Juan Antonio Carrasco Raghel privind desfășurarea unui uh, studiu epidemiologic pentru locuitorii din Ținutul Gibraltar. Comisia are cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Regarding this... Eh, mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu această petiție, vreau să vă spun că în comunicarea sa oficială către Parlamentul European, Comisia a arătat că a luat legătura cu autoritățile spaniole și a lansat o investigare, o anchetă uh, privind punerea în aplicare a directivei uh, din 2001. Uh, Constatările arată că, într-adevăr, există la ora actuală o serie de puncte slabe în ceea ce privește instalația, dar că s-au luat măsuri de redresare a situației. Informațiile adunate de comisie arată că operatorul uh, îndrumat de autoritățile respective face deja, aduce deja îmbunătățiri uh, și continuă să facă acest lucru în anul viitor. Este vorba de măsuri suplimentare uh, pentru a folosi cele mai bune tehnici pentru a reduce sau pentru a elimina poluarea. Eh, măsurile care au fost identificate în auditul site-ului făcut în 2008 de către autoritățile competente sunt și ele incorporate în eh, permis, în autorizația de instalații. În plus, eh, este foarte clar că operatorul ia măsuri pentru a face față și problemelor legate de alimentarea cu curent electric, care au condus până acum la un nivel ridicat de poluare. Pe baza acestor fapte, Comisia eh, consideră că nu a avut loc o încălcare, eh, nu a putut identifica vreo încălcare a legislației comunitare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să intervină? Vă rog. Eh, bun, a, nu este cazul. Înțeleg că problema a fost abordată în 26 aprilie anul trecut. În această petiție dorim să se facă un studiu în, în ceea ce privește regiunea Gibraltar. am luat legătura cu autoritățile din Gibraltar și am făcut această recomandare, dar până ieri nu am primit niciun fel de răspuns. Considerăm așadar că această petiție continuă să fie deschisă, deoarece așteptăm un răspuns din partea autorităților competente. Și cu asta vă propun să trecem la punctul 10, uh, care este uh, prezentată de Bernd Hoffmann din Germania privind uh, presupusa expropiere forțată și utilizarea necorespunzătoare a fondurilor Uniunii în provincia Alicante. Și începem cu comisia. Mulțumesc, domnule președinte. Petiționarul uh, Uh, vorbește despre exproprierea proprietății și utilizarea necorespunzătoare a fondurilor uh, europene. Uh, mai vorbește și de incorrecta punere în aplicare a directivei privind apa. Comisia analizează problema și concluzia în, priv- în ceea ce privește Uh, utilizare necorespunzătoare, e bine, uh, împreună cu Olaf, a verificat plângerea și a considerat că nu există vreo cauză pentru a uh, deschide cauza în ceea ce privește dezvoltarea și planificarea de către autoritățile locale, uh, Comisia dorește să sublinieze că acestea sunt eh, niște chestiuni care țin de competența națională sau regională eh, și nu este eh, vorba de vreo lege comunitară care trebuie respectată. Cât privește infrastructura europeană pentru apă, Sigur că avem și directiva privind tratarea apelor reziduale, Eh, directiva în genera cadru privind apa, eh, menită să protejeze toate sursele de apă, obiectivul fiind acela de a obține o bună calitate a apei. În mai 2010, Comisia a decis uh, Uh, să, uh, să trimită Spania în fața Curții Europene de Justiție pentru ne, incorrecta punere în aplicare a acestei directive uh, um, directiva cadru privind apa și cea privind tratarea apelor reziduale și săptămâna trecută s-a uh, emis un uh, aviz motivat împotriva uh, Spaniei pentru uh, faptul că nu a asigurat facilitățile necesare pentru respectarea acestei directive. Uh, și este vorba de un ultim avertisment înainte ca Comisia să traducă Spania în fața Curții de uh, Justiție Uh, rezumând um, unele aspecte ale petiției, putem spune că unele, deci nu se bazează pe mm, dreptul uh, comunitar, deci nu oferă Comisiei posibilitatea de a uh, intervine, de a interveni. Problema uh, utilizării necorespunzătoare a fondurilor comunitare a fost verificată de către OLAF Uh, cât privește apa și protecția apei, e bine, Comisia a luat măsurile necesare și care, în mod indirect, până la urmă, uh, vor obliga Spania să asigure infrastructura necesară în ceea ce privește apa pentru toate uh, comunitățile, inclusiv acea zonă. Mulțumesc foarte mult! Eh, sí, tiene la palabra, señora Auken. Yeah, well, I'm a little bit... Doamna, da. Sunt oarecum dezamăgită de veșnicul răspuns pe care îl dă Comisia. Când s-a citit raportul meu, am avut o majoritate foarte clară în Parlament care cerea să se facă ceva anul acesta. Problema a fost pusă și în mass media, în România și în Bulgaria. Cred că acest raport și comisia noastră de mai multe ori deja, după ce s-a votat în, plenară, deci comisia noastră a făcut trimitere la acest raport, ceea ce înseamnă că avem o comisie unită Eh, din partea Parlamentului care cere Comisiei Europene să ia măsuri în legătură cu această problemă, iată, care, eh, care continuă. Deci o încălcare continuă a eh, drepturilor fundamentale ale omului. Și categoric dumneavoastră ați uh, vorbit mai multe ori despre acest raport. Uh, cred că nu este corect pentru petiționeri, petiționari să îi trimiți afară, să le spui că trebuie să se adreseze instanțelor naționale și așa mai departe. Uh, problema o să moară până se rezolvă la nivel național. De aceea aș dori foarte mult ca Comisia să analizează Uh, chestiunile. Ce... Uh, debate, Aceste chestiuni se leagă și de dezbaterea uh, generală. Deci sunt chestiuni foarte diferite, dar care totuși privesc sentimentele oamenilor, cum că nu li se asigură o protecție esențială în uh, viața lor de zi cu zi, în, uh, eu știu, proprietatea lor pe care o au asupra lor, asupra locuinței. Nu mă gândesc neapărat la marile companii, de aceea vă rog foarte mult să păstrăm chestiunea deschisă și să urmărim uh, pentru a vedea ce se întâmplă. Doamna, cred că are un... Bine. Eh, considero, por lo tanto, que la petición sigue abierta. Eh, președintele, eh, așadar consider că într-adevăr petiția rămâne deschisă și eh, vom, o vom urmări. Vom avea și în momentul în care apare o rezoluție a Parlamentului, așa cum a arătat și doamna Ahen. Următorul punct, 11 și petiționarul este prezent. Este vorba de domnul Gordon Bell care vorbește de numele asociației din cetățenilor din Hondon de los Frailes. Eu sunt membru al Asociației Locuitorilor din această localitate și astăzi reprezint interesele a 500 de cetățeni. Credem că idealurile și obiectivele Uniunii Europene sunt, ne asigură o garantare uh, cât privește uh, și garanțiile oferite de Carta Fundamentală. Și, în special, cred că toată lumea are dreptul la proprietate și are dreptul să se bucure de proprietatea sa și trebuie să primească despăgubiri dacă li s-a pierdut uh, proprietatea în interesul public. Uh, fiecare stat membru s-a angajat să susțină această proprietate în cadrul Convenției Europene la aderare pentru contribuabilul uh, european din secolul al XXI-a, protecția caselor și gospodăriilor noastre este uh, a doua la rând doar față de protejarea vieții pentru că altfel viața noastră nu are uh, niciun sens și nicio valoare dacă nu avem o casă. Până în 2002, când Spania a devenit uh, stat membru, am considerat că proprietatea este sigură ca și în țările noastre uh, de origine. Așadar, am investit toate economiile noastre în Spania. În 2005, un nou plan de dezvoltare urbană, care a fost creat de către Departamentul de Dezvoltare Urbană Regional, fără să consulte populația respectivă, a sporit crește zona urbană cu 600% și populația cu 1000% fără să aibă niciun plan pentru a crea un nou loc de muncă. Aceste lucruri însă au, au afectat foarte tare faptul că resursele subterane sunt, vor fi epuizate. În martie 2008, satul învecinat și-a publicat planul de a construi 10.000 de noi case pentru aproximativ 25.000 de uh, oameni, uh, dar folosind acea resursă de apă subterană. Credem așadar că aceste planuri de dezvoltare urbană încalcă directiva europeană privind apa. Înțelegem că legea spaniolă permite uh, dezvoltatorilor să ceară ca uh, proprietarii de case să renunțe la 40% din uh, terenul lor și să primească 60 de euro pe metru pătrat pentru a păstra restul de 60% pe care îl au deja și dacă nu sunt de acord, li se, se trimit uh, uh, niște mașini din astea care le să le demoleze casele. Credem așadar că planul de dezvoltare urbane din Frailes și legile și practicile din comunitatea Valencia demonstrează o intenție clară de încălcare a protocolului 1, articolului 1 din uh, Convenția Europeană privind drepturile omului. În 2009 am aflat că există un plan ca în uh, statul nostru să treacă o șosea uh, de centură. Uh, nu, nu suntem de acord cu ruta aleasă, uh, deoarece aduce uh, acest drum mult prea aproape de 10 gospodării. În timpul vizitei la Valencia ni s-a spus foarte clar că uh, legea uh, nu oferă compensații decât pentru folosirea proprietăților care se află într-o fâșie de 3 metri de marginea construcției. Uh, deci nu uh, se va acorda niciun fel de uh, compensație uh, atunci când nu se va permite vreo construcție viitoare. Credem așadar că planul de dezvoltare a autostrăzii și legile și practicile Spaniei încalcă protocolul 1, articolul 1 din Convenția Europeană privind drepturile omului. Sigur că aceste lucruri au fost, se întâmplă în Spania de mii de ori, dar uh, Comisia noastră și Comisia Europeană știu deja despre uh, de acest lucru datorită rapoartelor care s-au făcut uh, în urma vizitelor la fața locului, care au fost efectuate în întreaga Spanie, la, chiar la cererea acestei comisii cea mai recentă, a recomandat retragerea finanțării europene până când Spania nu își aduce legislația de dezvoltare urbană și practicile în conformitate cu cele trei carte. Poate este interesant să știm că istoria legală a Spaniei uh, este presărată cu decrete regale care au permis guvernului spaniol să uh, evite penalizările financiare cu care amenință Uniunea Europeană prin introducerea unei legislații uh, care să respecte legea. Credem așadar că în momentul când un stat european membru de atâta vreme al Uniunii și care beneficiază în continuare mm, de... este un beneficiar al uh, comunității europene, trebuie să își uh, facă legile și practicile de dezvoltare urbană și de amenajare a teritoriului în conformitate cu Carta. Uh, este foarte important pentru asigurarea și respectarea misiunii pe care o are însăși Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum domnul Rambos de la Comisie. Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să mă apuc acum să rezum uh, toate faptele, deoarece petiționarul și-a prezentat foarte bine uh, cele ce are de spus. Vreau să vă spun că serviciile Comisiei au analizat această petiție în conformitate cu dreptul comunitar care poate fi aplicabil, în special când vorbim de legislația de mediu. Este vorba de un plan de urbanizare din Alicante, provincia Alicante, satul Hondon de Los Frailes. Vreau să vă spun de la bun început că planificarea teritorială și dezvoltarea urbanistică ține de competența statului membru. Ele sunt guvernate de dreptul național și nu de dreptul comunitar. Dar ceea ce trebuie respectat în cea, sunt cerințele de mediu la nivel comunitar. În cazul nostru, așadar, este relevantă directiva uh, privind uh, evaluarea de impact, privind activitățile strategice, uh, directivele menite să protejeze natura, directiva privind habitatele și păsările și, într-adevăr, aceste, mai, mai există directiva cadru privind apa. Uh, planurile urbanistice și de amenajare a teritoriului trebuie să fie gestionate în mod uh, corespunzător în privința tuturor resurselor, evident, și cele de apă. Uh, după cum am văzut și din dosar, acest plan își propune să sporească foarte mult dimensiunea acestei comunități, acestui sat. Există deocamdată o, aproba, o autorizare provizorie din partea primăriei pentru că guvernul regional trebuie să dea aprobarea finală a acestui plan urbanistic. Până în 2005 nu fusese aprobat deoarece nu se parcurseseră toate, toate etapele. Planul a, a fost supus unui uh, studiu de evaluare de impact asupra mediului uh, și în legătură cu directivele privind natura, se pare că acestea nu se aplică aici, deoarece Asta nu afectează lista de situri Natura 2000. Ceea ce este important este directiva privind apa și petiționarul spune că a existat un raport privind zona bazinului hidrografic și care are un impact asupra planului de urbanizare. Se pare că nu există suficiente resurse de apă în zonă pentru a permite această extindere semnificativă a dezvoltării urbane în, în zona statului respectiv. Prin urmare, am uh, analizat aplicarea de către Spania a dispozițiilor directivei privind uh, apa și credem că această directivă cadru este piatra de temelie uh, în cadrul Uniunii deoarece stabilește o serie întreagă de obligații cu termene de aplicare și o obligație esențială, foarte importantă, este aceea de a stabili planuri hidrologice în fiecare zonă geografică. Uh, există un calendar progresiv pentru fiecare stat membru în acest context pentru a uh, aproba. Ei bine, era vorba de decembrie 2009, adică la 9 ani după intrarea în vigoare a directivei. În eh, Spania, aceste planuri nu au fost aprobate la acea dată. Anul trecut, eh, Comisia Europeană a deschis o procedură de încălcare împotriva mai multor eh, state membre, inclusiv Spania, e vorba de 12 țări, pentru că nu au avut aceste planuri privind bazinele hidro hidrografice planurile uh, trebuie supuse consultării publice cu cel puțin șase luni înainte de a fi aprobate. Așa spune directiva. După care ele uh, sunt aprobate și transmise Comisiei Europene. Procedura de încălcare este în uh, desfășurare în ceea ce privește Spania și Comisia Europeană în ianuarie anul acesta a aprobat un aviz împotriva Spaniei și ne aflăm, de fapt, în, în ultima fază, înainte de a ajunge în fața Curții Europene de Justiție. Este singura măsură legală pe care Comisia Europeană poate să o ia dacă un stat membru nu respectă dreptul comunitar. În acest uh, bazin, uh, în plan de, al bazinului hidrografic, trebuie analizate toate resursele de apă pentru a face uh, evaluarea potențialelor dezvoltări uh, urbanistice și de amenajarea teritoriului. Uh, în competențele comisiei există și aceea de a iniția o procedură de încălcare. Asta s-a făcut, este într-o fază destul de avansată împotriva Spaniei, pentru că nu a aprobat acest plan privind uh, gestionarea bazinului hidrografic. Cât privește cealaltă chestiune menționată de petiționar, acea, acea șosea de centură, este vorba de uh, evaluarea de mediu care se aplică, pentru că vorbim de o șosea care trebuie supusă acestei evaluări de impact de mediu. Fiecare uh, cetățean pe care îl reprezintă petiționarul uh, știe. Și s-au propus și alternative, de fapt, la acest proiect. În conformitate cu informațiile de care dispunem, această uh, Eh, șosea de centură nu a fost încă aprobată, e doar în eh, faza de plan, plan de infrastructură. În rezumat, așadar, Comisia Europeană nu a fost în măsură să identifice în, această, în acest caz vreo altă încălcare a dreptului comunitar eh, adică alta decât neaprobarea planurilor de gestionare a bazinului hidrografic. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ramos, și acum domnul Andres. The case brought here by Mr. Bell is yet one more case where... Această petiție este doar una dintre, unul dintre cazurile care ne-au fost ad, a, aduse în atenție, cazuri care vizează cetățeni britanici ce și-au achiziționat, sau cel puțin așa credeau ei, locuințe într-o manieră legală în Spania, dar care nu se pot bucura de aceste locuințe. Care a fost răspunsul primit din partea autorităților uh, spaniole de fiecare dată? În ceea ce privește planurile hidrologice, am observat că a fost o încălcare a regulilor în vigoare, ă, încălcare ce a fost analizată și probabil penalizată de către Comisia Europeană. Însă, asta nu este o soluție pentru cetățenii care încearcă să locuiască în respectivele locuințe. Dacă vorbim despre autostradă, vedem din nou răspunsul autorităților spaniole. Este un proiect ce nu a fost încă aprobat. Însă cetățenii care locuiesc în respectivele locuințe sunt cei care suferă consecințele demarării acestui proiect de infrastructură. Cred că de ani de zile încoace ne confruntăm cu cazuri similare în, uh, cazul, în cadrul comisiei noastre. E momentul să luăm uh, măsurile necesare, măsuri care vor forța autoritățile spaniole să își proteze, să protejeze cetățenii indiferent de naționalitatea lor. Este vorba de protecția tuturor cetățenilor, indiferent uh, care trăiesc pe teritoriul Spaniei. Comisia nu dorește să vorbească despre <laughs> drepturile omului și protejarea drepturilor omului. Acum uh, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, este clar că Uniunea Europeană trebuie să adopte convenția privind drepturile omului și cu, tot, cu toate acestea, Uniunea Europeană nu vrea să discute cazurile de încălcare a drepturilor omului, cazuri înregistrate în diferite state membre. Cred că această atitudine este una ipocrită. Uh, este o atitudine care nu pune Uniunea Europeană într-o lumină favorabilă în fața cetățenilor și contribuabililor care finanțează Uniunea Europeană. Prin urmare, vă cer dumneavoastră, domnul, uh, președintelui Comisiei pentru Petiții, să, să trimită o solicitare autorităților spaniole o, o solicitare de răspuns cu privire la aceste petiții și să găsim astfel o soluție într-un final pentru toate tipurile de încălcări cu care ne-am obișnuit din partea Spaniei. Mă refer la toate încălcările diferitor acte legislative europene, încălcări care generează probleme atât pentru cetățenii spanioli cât și pentru alți cetățeni care locuiesc în Spania. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Anderson. Domnul Helmar. Vă mulțumesc, domnule președinte. De 11 ani și jumătate sunt membru al Parlamentului European. Pe toată această perioadă am primit scrisori din partea cetă unor cetățeni care s-au confruntat cu exact același tipuri de probleme ca și petiționarii. Aceștia cumpăraseră de bună credință uh, Uh, locuințe, încheiaseră contracte aparent legale și mai apoi se trezesc dați afară din respectivele locuințe din pricina unor uh, pretexte invocate. Am, ne-am confruntat cu asemenea petiții de multe ori în cadrul comisiei noastre și nu facem niciun fel de progres. Nu există nimic uh, altceva care să mă frustreze mai tare decât uh, uh, necesitatea de a scrie o grămadă de scrisoare către alegătorii mei, scrisori în care le explic că, da, am luat la cunoștință plângerile lor, dar Uniunea Europeană nu poate face nimic pentru a-i ajuta. Haideți să vedem uh, care, uh, cum arată răspunsul Comisiei Europene. Reprezentantul Comisiei s-a vorbit despre, a vorbit despre dreptul de proprietate într-o singură propo, propoziție. Mai apoi a început să vorbească despre diferite acte legislative privind mediul înconjurător, despre Natura 2000 și o grămadă de alte acte legislative obscure. Noi vorbim aici despre un drept fundamental al cetățenilor europeni și anume acela de a uh, avea o proprietate pe teritoriul Uniunii Europene. Prin urmare, nu s-a vorbit suficient despre dreptul acesta de proprietate. Comisia spune că dreptul la proprietate este responsabilitatea statelor membre. Atunci, de ce mai avem Convenția uh, Europeană privind drepturile omului? De ce se spune acolo că există dreptul la proprietate? Uh, în, și uh, avem cu toate acestea o, să, o serie de cazuri în care cetățenii își pierd locuințele și nu au niciun fel de cale de atac. De ce Comisia nu vrea să se ocupe de această problemă? De ce Comisia nu vrea să răz, uh, la solicitarea petiționarilor? Și anume, de ce nu vrea să renunțe, să, să înghețe furnizarea de fonduri către Spania până în momentul în care uh, Spania a, implementează într-o manieră concretă și corectă toate drepturile fundamentale. Bine, eu nu sunt în poziția necesară pentru a vorbi despre Convenția Europeană privind drepturile omului, dar cu toate acestea cred că sunt abilitați să vorbesc despre dreptul la proprietate, un drept fundamental care trebuie să fie recunoscut și respectat în Spania. Și Comisia cred că trebuie să facă că tot ce îi stă în putință pentru a obliga Spania să respecte acest drept. Iar ceea ce am auzit din partea Comisiei astăzi nu, a, nu ne satisface. Domnul Scott urmează. Macmillan Scott. Da, <laughs> vă mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt aici de 26 de ani de zile. În timpul primului mandat am primit uh, o mulțime de scrisori de la alegătorii mei din Yorkshire. Era vorba despre alegători care aveau proprietăți în Spania, uneori în Portugalia. Ca urmare a îngrijorărilor crescânde, această comisie m-a numit raportor special raport, raport, uh, pentru un raport cu privire la problemele de proprietate transfrontalieră. Cred că acel raport a, a, raport a fost adoptat în 98. Pe vremea aceea, Comisia a putut să spune că nu există competență la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește drepturile de proprietate. Însă, prin Convenția Drepturilor Fundamentale, S-au schimbat lucrurile, pentru că acum Uniunea Europeană are ceva de spus în ceea ce privește drepturile de, dreptul de proprietate și respectarea sa în întreg, pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Am primit deja avizele instanțelor abilitate și a serviciilor juridice și cred că acum Comisia trebuie să renunțe la a mai face referire la elemente tangențiale, precum actele legislative privind mediul. Comisia ar trebui acum să se refere în mod concret la drepturile individuale ale cetățenilor Uniunii Europene, drepturile fundamentale. Într-o amiază aceasta o să o ascultăm pe doamna Reding uh, și domnia sa ne va spune uh, despre noile drepturi garantate prin tratat. Deci, există o, o manieră de a avansa, o manieră juridică de a avansa, dar, de asemenea, există și o manieră politică de a avansa. Trebuie să spun că în, din cei 26 de ani de experiență, uh, am putut constata că în Spania apar cele mai multe probleme. În Portugalia au existat de asemenea cazuri de genul acesta care nu erau legate de dreptul de proprietate, ci erau, uh, erau uh, legate de încălcarea unor uh, acte legislative, tocmai privind protecția mediului înconjurător. Deci, haideți să vedem cum continuăm. Poate că dumneavoastră, domnule președinte, aveți câteva recomandări în acest sens. Însă mie mi se pare că Uniunea Europeană, care are un cadru legal, un cadru legal ce garantează uh, dreptul de proprietate, se află acum în pericol. Deci acest cadru legal privind act, uh, dreptul de proprietate este în pericol. Vă mulțumim. Urmează domnul Taylor. Vă mulțumesc, domnule președinte. And, um... De șase luni încoace, vreau să spun că, într-adevăr, lucrurile trebuie să se întâmple așa cum se întâmplă. Este că, clar, clar că am mai puțin experiență decât dumneavoastră și, în orice caz, sperăm o alternativă. Nu putem să mai tolerăm așa ceva. Directiva cadru privind apa poate să fie un instrument care poate să ne ajute în această problemă și să și este clar că guvernul spaniol, atitudinea sa împiedică o rezolvare satisfăcătoare a problemei. Problema drepturilor omului acum. Este clar că nu putem să avem uh, standarde duble. E nevoie de coerență și este clar că acesta este un argument absolut esențial aici. Îmi pare bine că uh, este clar că Comisia, Parlamentul și oricine își dorește trebuie să facă ceva pentru ca drepturile omului să fie respectate aici, pentru că nu se poate tolera așa ceva. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Liturgais. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că colegii britanici, domnul Macmillan Scott, au pus degetul pe rană. Ce putem să facem noi, Comisia PETI, și ce nu putem să facem în ce privește drepturile omului? S-au uh, depus multe petiții, multipetiții spaniole, care vizează uh, Uh, problema mediului și folosirea zonelor de coastă, dar este clar că trebuie să evaluăm noi care este rolul nostru aici, pentru că uneori uh, nu trebuie să ne facem iluzii, nu putem să facem mai mult decât ce facem deja, adică avem și noi un rol și o menire. Este clar că noi avem o, un mandat și regula jocului este cunoscută de toată lumea. Este clar că luăm niște măsuri, nu zic că nu facem nimic, facem niște lucruri, pentru că știu, știm foarte bine că atunci când ne întâlnim cu coordonatorii, am cerut și cerem Spaniei să facă tot ce este posibil, facem audieri publice, organizăm tot felul de întâlniri, în ceea ce privește zona de coastă, spaniolă și ne parvin destule de multe plângeri de acolo. Însă noi aici, la Comisia PETI, suntem obligați să urmăm o anumită procedură, să facem lucrurile așa cum trebuie. S-au trimis scrisori, s-au trimis scrisori președintelui, s-au trimis scrisori coordonatorilor, s-au trimis scrisori uh, ombudsmanului spaniol I s-a cerut acestuia din urmă să vină la Parlament și să ne spună cum stă situația. De asemenea, studiem măsurile care se pot lua uh, din partea altor instituții europene. Lucrăm aici la Parlament cu ENVI, cu drepturile omului, cu Comisia de Profil. Încercăm să facem tot ce putem să facem. Este o problemă de fond, pentru că, bineînțeles, că ne interesează să uh, îi ajutăm pe petiționari. Dar Uh, este clar că e important că aceste petiții nu sunt băgate undeva într-un sertar și că ele rămân în atenția noastră. Bineînțeles că metoda noastră de lucru uh, poate fi îmbunătățită, la fel și legea spaniolă de profil. Noi ne dorim o astfel de revizuire a legislației spaniole de resort și Trebuie să vedem și ce se întâmplă cu alegerile din Spania, dacă câștigă Partidul Popular de acolo, vom vedea anumite uh, lucruri în ce privește legislația, nu-i așa? Domnul, domnilor și doamnelor, facem deja lucruri, nu stăm cu mâinile în sân. Uh, colegii britanici, am auzit ce au spus. Avem uh, știm părerea lor, dar auzim tot timpul aceleași argumente. Eh, pot să vă dau fotocopii ale discursurilor lor, pentru că tot timpul ne spun uh, aceleași lucruri, revin cu același discurs. Comisia PETI poate să facă anumite lucruri în, în, în limita atribuțiilor sale. Trebuie să înțelegem ce poate să facă comisia noastră, care sunt obiectivele sale, să nu depășim cumva prerogativele. Mulțumesc foarte mult, domnule Inturgaris, doamna uh, uh, următoare are cuvântul. Vă rog să fiți succintă. O să fac tot ce este posibil, doamna Auken. În primul rând, sunt de acord cu domnul Iturgais asupra faptului că de multe ori nu se întâmplă nimic și asta este problema. Nu, nu e vorba numai de cetățeni britanici, mi-aduc aminte de cetățeni din alte țări și chiar foarte mulți din Spania, majoritatea chiar. Petiționari, așadar. Amintiți-mă, și aș mai spune ceva. Putem să facem ceva imediat, așa cum am spus în raportul meu. E vorba aici de problema financiară, însă amintiți-vă discuțiile privind bugetul și Comisia Buget uh, încerca să uh, restricționeze lucrurile și să nu, și dorea, să nu se voteze pe acest amendament. Amintiți-vă ce discuții au avut loc și până la urmă s-a pus deoparte dosarul respectiv pentru că se ajunsese echipurile la un compromis care chiar scădea sumele alocate. Este clar că cineva undeva a avut un interes, dar asta e mai mult senzația mea. Dar putem să facem mai mult decât să umblăm la bani. Și, și vă rog frumos, în ce privește cartea Drepturilor Omului, vă rog să nu vă folosiți de ea așa cum o faceți, pentru că acolo se spune foarte clar, bine, e vorba până la urmă de articolul 11, probabil. În articolul 11 din tratate spune că Carta membrilor, Drepturilor Omului nu înseamnă extinderea prerogativelor statelor membre în materie de drepturile omului către Uniunea Europeană. Se spune foarte clar acest lucru, pentru că drepturile omului nu intră sub incidența legislației comunitare, dar avem și articolul 7 și acolo trebuie să fim foarte prudenți când folosim articolul 7 pentru că situația este poate să fie una dramatică dacă am folosit prost articolul 7. Mi-aduc aminte și de cazurile cu mass media din România, din uh, Ungaria. S-a invocat acest articol, însă trebuie să nu se abuzeze de această uh, invocare a articolului 7 acest articol 7 ne dă totuși posibilitatea să facem niște lucruri. Amintiți-vă ce se întâmpla în, trecut, în legislația trecută și puterile executive. Acum există cel puțin trei pași în procedură. Practic, oricine, Parlamentul, Comisia, Consiliul, poate să spună în cei trei pași, uh, în timpul acestei proceduri, că, atenție, se întâmplă ceva și e vorba, în cazul nostru, de cartonașul galben. Dar dacă nu merge cartonașul galben și, amintiți-vă, 4-5 din statele membre uh, sunt în acest caz, atunci se merge pe cartonașul verde, pentru că atunci se constată o situație foarte gravă. Poate că uh, ar trebui să ne folosim mai repede, mai mult de această prerogativă, pentru că lucrurile nu s-au uh, Uh, mișcat în ultimii ani, absolut deloc. Și apoi avem și faza ultimă legată de uh, executarea silită. Asta ar fi faza finală, ultimă, dar este clas că trebuie cumva să folosim articolul 7 cu precauție, așa cum am spus-o și în raportul meu. Amintiți-vă apoi de articolul 6 din tratatele precedente, care nu ne permitea același lucru, însă v-am spus care ar putea fi soluția. Și în sfârșit, ultima remarcă. Aici problema nu este legea regiunilor de coastă. Legea respectivă este una bună, însă este folosită foarte prost. E folosită foarte prost. Legea a fost bine concepută, însă este folosită în mod arbitrariu. Însă să nu credeți aici că trebuie să lucrăm, să umblăm la legea uh, regiunilor de coastă. Nu aceasta este problema, să știți. Și îmi pare foarte rău, sunt foarte dezamăgită că Comisia încă nu și-a dat seama ce se poate face cu articolul 7 și situația este gravă. Și domnule Iturgais, comisia noastră este importantă pentru că cetățenii vin aici și se plâng și nu putem să nu luăm în seamă acest lucru. E vorba de alegătorii noștri. Vă spun despre cei din circunscripția mea electorală. Știu ce înseamnă pentru ei acest lucru. Deci trebuie neapărat să facem ceva. Mulțumesc foarte mult. Vreau să le cer colegilor să vorbească un pic mai puțin și să fie mai succinți. Doamn... Domnul Martinez are cuvântul. O să încerc să fiu succint pentru că mai sunt și alți colegi care au spus lucruri foarte importante. Doamna Aucan a vorbit despre Carta Drepturilor Fundamentale. E adevărat ce ne-a spus dânsa. Această trimitere la cartă uh, este cum este. Vorbim mult și despre Convenția privind drepturile omului. Și îmi pare foarte bine că acei colegi care se opun cu tărie Uniunii Europene, adică anti-europenii, sunt foarte dornici să vadă implementarea Convenției Drepturilor Omului. E foarte interesant acest lucru. Sunt colegi care fac trimitere constantă la această Convenție a Drepturilor Omului ca text de referință. Pentru că, dacă mă duc eu aminte, Curtea Europeană privind, drepturilor, privind drepturile omului Um, este un organism foarte important în acest sens. Deci, avem Consiliul Europei și știți foarte bine că orice cetățean, orice cetățean, Edward, poate să depună o plângere la Consiliul Europei și e vorba uh, practic de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Această instanță va judeca, va analiza cazul respectiv. Și vreau să vă spun încă o dată că e vorba orice cetățean care provine dintr-o țară membră a Consiliului Europei, care poate să, poate să facă acest lucru ă, dacă se constată o încălcare a drepturilor omului de către statul său. Deci, acest recurs există. Deci, ă, ce se întâmplă atunci când aceste plângeri nu ajung acolo unde trebuie să ajungă? E bine, în orice caz, cetățenii au la dispoziție acest instrument, asta este clar. Și consider că această cale de atac e deschisă pentru toată lumea când e vorba de drepturile omului. Este adevărat că unii consideră că dreptul la proprietatea privată este unul sfânt și prevalează față de alte drepturi, că e mai important decât drepturile omului. Alții, din, potra, din potrivă, spun că dreptul la proprietate este important, dar nu poate să uh, încalge alte drepturi, cum ar fi drepturile omului și apoi mai sunt și acele drepturi colective care sunt invocate. Noi considerăm că acestea sunt mai importante până la urmă decât uh, dreptul la proprietate. Însă este foarte clar că în uh, ultimele secole drepturile, problema drepturilor, așa cum au scris-o și George, George Washington, dar și uh, Prosper Merimen, descrierea sa asupra Spaniei, spunea că Spania e o țară de bandiți și de hoți. E o anumită imagine a Spaniei. Și haideți să vedem ce se întâmplă acum. Știu ce spune Comisia, și știu ce ne-a spus și domnul Iturgais în ceea ce privește limitările, limitările pe care noi le avem aici la Comisia PETI. Este clar că cetățenii trebuie undeva să se adreseze, însă nu, nu cred că Comisia PETI este aici zidul plângerii unde poate să vină toată lumea. Sunt și alte posibilități pentru oameni. Ce este clar că multă lume vine aici la noi și se plânge cu jalba în proțap, noi îi ascultăm, se deschid petiții, tot timpul multe rămân deschise multă, multă vreme. Se acumulează și frustrarea. Și este clar că poate și frustrarea este un drept al omului, nu-i așa? Însă nu știu dacă frustrarea ca dreptul al omului trebuie să fie consacrată aici, în această incintă. incintă. Și eu sunt frustrat uneori și am dreptul să o fac, nu-i așa? Însă, bine, vreau să vă spun că Spania este o țară unde se respectă drepturile omului. De mai bine de 40 de ani am suferit, știți bine, de lipsa de drepturi și nu e vorba numai de dreptul la proprietate privată. Amintiți-vă de dictatura spaniolă, de Franco și este clar că în ciuda problemelor, chiar și dictatura franchistă a menținut dreptul la proprietate privată. A fost unul dintre puținele drepturi care au fost respectate atunci. Deci, Spania și drepturile omului, așadar și spun asta nu numai ca să-i contrez pe cei care au luat cuvântul, ci, dragi colegi, vreau să vă întrebați cu sinceritate de ce, în ciuda scrisorilor și în ciuda dezbatelor pe care le-am avut anul trecut, cetățeni britanici, austrieci, austrieci, germani, care au cumpărat proprietăți în Spania, au cumpărat foarte multe proprietăți, mai multe anul trecut decât în ultimii ani împreună. Puteți-vă această întrebare. Deci, care este explicația? Fie că cetățenii aceștia au fost prost informați, ori au așa o tendință mazochistă, pentru că i-au hotărât să investească într-o țară uh, unde chipurile, uh, toată lumea este extorcată și expropriată și nu se respectă drepturile omului, Uh, știu de cazuri din Alicante, de exemplu. Și practic sunt zone întregi în Spania unde, eu sunt singur, unde există un singur spaniol și restul populației este din alte țări. Nu mă plâng acum. Nu se plânge nimeni de această situație, dar nici nu s-a, nu s-a plâns nimeni acolo. Acești, aceste persoane care au cumpărat proprietăți nu s-au plâns că ar fi fost cumva expropriați. Bine, pot să mai apară nereguli și sunt probleme, dar dacă sunt probleme, te duci la tribunal. Procedurile există. Nu vreau să spun că în nu se poate spune că uh, în Spania se încalcă în mod brutal drepturile omului. Este grotesc să spui așa ceva este clar că uh, situația pare uh, să se repete uh, din punctul de vedere al unora, dar este clar că chiar și în orașul Londra sunt niște limitări la achiziționarea unei proprietăți. De exemplu, poți să iei, să cumperi ceva, un teren, dar numai pe 90 de ani și așa mai departe. Deci nu poți să spui că este o, o fraudă, ci este vorba de legea care permite achiziționarea de terenuri, de proprietăți uh, de către străini, etc. Deci trebuie să fim cumva mai respectuoși față de fiecare stat membru. Și este clar că apărarea drepturilor omului este ceva care ne reunește pe toți. Asta este clar. Și avem mecanisme, avem căi de atac, Uh, avem legislație comunitară, etc. Și această legislație este foarte, foarte clară în materie. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și dacă doriți să mențineți aceste petiții uh, deschise, vom continua să lucrăm pe ele în limitele prerogativelor noastre. Mulțumesc foarte mult, însă vreau să spun colegilor că nu mai avem timp. Nu mai avem timp Doamna Berman vrea să ia cuvântul, doamna Gutierrez, domnul Milan Scott. Avem numai 12 minute la dispoziție și avem și membrii ai comisiei care au venit să vorbească. Continuăm și după masă, nu uitați. Așa că vă rog frumos, așa, mai puțin de un minut, repede, ca și cum am fi la plenară, să vă exprimați. Vă rog frumos, nu repetați ceea ce s-a spus deja, deoarece această petiție oricum rămâne deschisă și nu s-a terminat dezbaterea. Doamna Vertman, vă rog. Vă mulțumesc. Foarte succint. Nu vreau să vorbesc despre drepturile, dreptul la proprietate în contextul con, Convenției sau Cartei privind drepturile omului. Vreau să mă refer la jurisdicția, jurisprudența Comisiei. În 2003, Comisia a promulgat o comunicare cu prilejul intrării în vigoare a tratatului de la Nisa. Era vorba acolo despre o comunicare cu privire la articolul 7. Se spunea că tratatul de la Nisa, Nisa permite uh, Uniunii Europene să acționeze în cazul în care există o încălcare flagrantă a drepturilor omului în Uniunea Europeană. Deci, avem aici jurisdicția ă, Comisiei ce este în vigoare din 2003 încoace. După intrarea de la, ă, în vigoare a tratatului de la Lisabona și după obligativitatea respectării Convenției privind ă, dreptul, drepturile omului, mă întreb de ce mai punem sub semnul întrebării această jurisdicție a Comisiei Europene. Urmează doamna Gutierrez. Trece de propriedad. Mulțumesc. Europa nu s-a preocupat niciodată prea mult de dreptul la proprietate sau dreptul de proprietate. Și vedem acest lucru astăzi. Ia uitați-vă ce se întâmplă în țările din estul Europei în acest sens. Croația, de exemplu. În Croația sunt cazuri clare de corupție. Și vedem foarte bine ce fac primarii și aleșii locali când vine vorba de proprietate și de proprietăți. E o rușine. În Spania uh, am suferit și eu uh, din cauza unei exproprieri pentru că se construia acolo uh, o grădină considerată monument istoric, dar tot expropriere s-a numit. Primarul mi-a trimis un ordin și acolo Eh, s-au construit niște case până la urmă. Însă, trebuie spus că foarte multe construcții ilegale au văzut lumina zilei. Asta e clar, e o realitate pe care nu o putem nega. Și asta vizează și străini în sudul Spaniei. Însă, Uniunea Europeană trebuie să se opună legislației uh, spaniole care nu respectă dreptul de proprietate. Vreau să vă spun că trebuie astăzi să ne concentrăm pe adevăratele probleme și să cerem comisiei și statelor membre să facă ceva. Pentru că în Spania există legislație regională și locală de foarte bună calitate iar promotorii imobiliari urmează nu legislația, ci interesul speculatorilor. Și aici ne referim la drepturi care pentru unii care nu sunt respectate. Sunt persoane care se duc la notar, de exemplu, și care acolo nu își văd drepturile respectate. Trebuie să facem în așa fel încât Europa să se preocupe de, de respectarea legislației în materie. Trebuie să ținem cont de conținutul petițiilor pe care le avem în față, ca și de obiectul acestor petiții, de răspunsul Comisiei Europene la problemele menționate în petițiile pe care le abordăm acum, în acest moment, ca și de reacția sau lipsa de reacție a autorităților spaniole, tocmai pentru acuratețea dezbaterii noastre. Doi, discutăm în cele mai multe dintre petițiile de la 8 la 12 de proiecte, în derula, proiecte care urmează să fie implementate. Deci nu putem să ne pronunțăm ca și cum ele au fost implementate. În consecință, propun ca aceste petiții să rămână deschise. Numărul 2. O notificare din partea Comisiei către autoritățile relevante spaniole pentru a ne informa în legătură cu evoluțiile în aceste cazuri și trei, solicitarea către Comisia Europeană să monitorizeze aceste evoluții în ultimul, uh, ultima uh, uh, propoziție, o notă de ordin general. Nu accept să considerăm că Spania sau orice altă țară este un stat generalizat corupt sau unde nu se respectă drepturile omului, cum a transpărut din intervențiile unor distinși colegi, așa cum n-aș accepta o asemenea frază generală pentru oricare stat membru al Uniunii Europene. Și final, Spania a fost condusă de două, două, în două mandate de guvern PPE, acum două mandate socialiști. Nu cred că ambele partide au doar îngeri sau doar demoni. Cred că realitatea e mai complexă și aș ruga pe colegul spaniol ca să evităm să ne angajăm în disputa sau polemica internă. Mulțumesc! Eh, muchas gracias. Con muchísima brevedad, la señora Andrea Sen y finalmente el señor Macmillan. Urmează domnul Andreasen și apoi domnul Macmillan. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că în legătură cu aceste petiții și cele asemănătoare din ultimii ani, problema principală este următoarea. Este oare rezonabil și normal ca Uniunea Europeană să uh, finanțeze regiuni unde se constată astfel de încălcări ale legii. Aceste petiții trebuie să meargă la Comisia de Control Bugetar și să ne asigurăm că fondurile sunt blocate până se găsește o soluție. De asemenea, vreau să mă refer la ce a spus domnul Martinez în ceea ce privește competențele Curții Europene pentru Drepturile Omului. Această curte nu emite hotărâri, ci doar niște recomandări care pot fi urmate de tribunalele competente naționale. Mulțumesc foarte mult, domnul Macmillan. Liniștea, vă rog, spune președintele. Domnul Macmillan, vreau să spun ceva în legătură cu cele spuse de domnul Martinez. Eu am înțeles că Convenția din 49 privind drepturile omului are uh, un protocol 1 care vorbește despre dreptul la proprietate privată. Însă este clar că Spania nu este vizată de acest uh, act. Sunt de acord că petiția trebuie să rămână deschisă. Însă, trebuie să ne punem întrebarea dacă, având în vedere Carta Drepturilor Omului, anexată noului tratat, poate, folosirea acesteia poate să ne ajute să stabilim care sunt competențele Comisiei în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult, urmează Comisia Europeană. Vă rog. Și apoi urmează domnul petiționar. Mulțumesc, domnule președinte, o să fiu foarte succint. Este clar că uh, situația este uh, dramatică și când vine vorba de problema coastelor, cât și când vine vorba de drepturile omului. Este clar că există niște limite la aplicarea Cartei Drepturilor Omului care sunt conținute în acest text. Asta este clar. Însă aș dori să reacționez la cele spuse uh, aici uh, și anume problema legată de buget. Vreau să-i amintesc doamnei, buge, doamnei Aucan ce s-a întâmplat la dezbaterea privind bugetul la sfârșitul uh, ultimele perioade de finanțare. Se pro, propunea blocarea fondurilor pentru Spania până când nu se tranșa situația, nu se rezolva situația. Acest amendament a intrat, a ajuns la plenară însă a fost, uh, nu a fost acceptat la plenară și știți foarte bine care este rezultatul. De asemenea, doamna Wertmann a vorbit despre o comunicare a Comisiei din 2003 referitoare la drepturile fundamentale și această comunicare, e vorba deci de un act legislativ, ci o comunicare uh, dorea să aducă argumente pentru stabilirea acelei agenții pentru drepturile omului care a văzut lumina zilei până la urmă și, practic, este clar că Comisia PETI poate să se implice în dezbaterea prerogativelor acestei agenții, dacă dorește. Mulțumesc foarte mult, urmează domnul petiționar. Rea are de spus ultimul cuvânt, dacă dorește. Da, nu vreau să reacționez la tot ce s-a spus de dimineață, dar ca cetățean european, ca și cetățean care urmărește activitatea Comisiei și a Parlamentului, sunt foarte dezamăgit că dumneavoastră considerați că nu aveți competența de a face ceva într-o situație în care un stat uh, membru este foarte, foarte finanțat de la Uniunea Europeană și totuși nu respectă drepturile omului. Vă mulțumesc foarte mult. Este foarte clar uh, că în urma dezbaterii petiția va rămâne deschisă în ceea ce privește procedura de încălcare lansată de comisia de comisie și în ceea ce privește avizul care a fost uh, menționat în ceea ce privește situația cu apa de acum 5 zile. Vreau să fac următoarea propunere și anume să ne adresăm autorităților uh, din Valencia care sunt competente în ceea ce privește planul de amenajare a teritoriului care a fost uh, adoptat în 2009. Însă, competența de amenajare a teritoriului ține de comunitatea autonomă, deci comunitatea autonomă. Asta este clar. Deci trebuie să ne adresăm acestor instanțe și să le spunem care sunt temerile exprimate de petiționar și de Parlamentul nostru, să ne adresăm, deci, celor de la Valencia spunându-le că ne îngrijorează foarte mult calitatea planului adoptat în 2009, care, până, de fapt, și de drept, nici măcar nu a fost adoptat așa cum trebuie. Deci, rămâne dosarul deschis și vreau să vă reamintesc că la ora 16 și 13, doamna comisar Reding o să vină aici și o să vorbească despre drepturile cetățenilor. Cred că este o ocazie excelentă de a-i pune anumite întrebări. De asemenea, vreau să vă spun că atunci când discutăm cazuri care se petrec în anumite state membre, nu înseamnă că aceste state membre sunt arătate cu degetul. Noi ce facem este să evaluăm niște cazuri uh, individuale, să le monitorizăm. Am vorbit despre Bulgaria, Acum ne-am întors sau vorbim despre Spania. Este adevărat că în Spania e foarte, foarte mult soare, o țară foarte plăcută, pitorească și mulți cetățeni europeni își doresc și se instalează în această țară, le place plaja, litoralul de acolo, iar spaniolii sunt uh, un popor uh, ospitalier, călduros. Într-adevăr, există probleme pe teren punctuale care trebuie să-și găsească răspunsul. Bun, foarte bine. Acum putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, dacă avem timp, bineînțeles. De fapt, avem foarte puțin timp la dispoziție. Dar ne rămâne punctul 8 de pe ordinea de zi. Este vorba de petiția 437 prezentată de José Antonio Munoz Grau în numele Asociația Comision Pro Rio privind poluarea râului Segura din Mursia. O să dăm cuvântul reprezentantului Comisiei pentru început. Mulțumesc, domnule președinte. Chestiunile din aceste două petiții sunt de două feluri. Pe de o parte, avem de-a face cu întreaga uh, chestiune cum legată de obligațiile stabilite în uh, directiva privind uh, apa, decontaminarea apelor contaminate cu pesticide și, în esență, este vorba de directiva privind tratarea apelor reziduale în zonele urbane. Atunci când vorbim despre râul Segura din uh, Mursia, Comisia se ocupă de aceste situații și a efectuat uh, uh, anchete pentru a vedea dacă este vorba de o încălcare a directivei privind tratarea apei. Și la ora actuală, eh, Comisia declanșează o procedură de încălcare împotriva Spaniei pentru nerespectarea a unui număr de dispoziții din această directivă. La ora actuală, regiunea Mursia nu este încă uh, supusă acestei uh, proceduri. Deci am eh, declanșat eh, procedura, iar autoritățile competente au încercat în 2009 să stabilească fine, ultimele eh, zone vulnerabile din punctul de vedere al poluării. Când este vorba de celelalte motive care pot conduce la declanșarea procedurii de încălcare, este vorba de adoptarea și executarea programului de desemnare a zonelor vulnerabile. E bine, regiunea Mursia a început să aprobe această procedură. De aceea putem spune că la ora actuală nu există chestiuni pendinte legate de regiunea Mursia. În legătură cu cealaltă chestiune, și anume de tratarea apelor reziduale din zona urbană, ei bine, așa cum s-a spus deja în diverse ocazii, eh, Comisia a declanșat procedura de încălcare împotriva Spaniei, împotriva tuturor regiunilor autonome din Spania care eh, încalcă aceste dispoziții. Uh, la ora actuală uh, vorbim a, uh, concret despre zona urbană de-a lungul râului Segura și putem spune că Spania respectă dispozițiile din directivă, din directivă și am dorit să specific acest lucru. Deoarece este vorba de zone uh, urbane de-a lungul uh, râului Segura. Deci, problemele atunci când este vorba de tratarea apelor și poluarea datorată pesticidelor din agricultură, ei bine, considerăm că aceste chestiuni au fost deja abordate. Mulțumesc, mulțumesc. Doamna Gutierrez, acum, vă rog. Este vorba de anul 2001, totul Chiprule s-a rezolvat până în 2010, fondurile structurale au fost transmise, au fost trimise zonei respective care a beneficiat. Ceea ce eh, eu nu pricep este cum s-a eh, acceptat acest lucru. Hmm, ceea ce este ciudat este că, iată, avem aici o petiție care solicită sprijinul uh, european și când este vorba uh, de planul uh, de gestionare integrată a bazinului hidrografic, e bine, Spania, știm foarte bine, nu și-a prezentat încă aceste planuri, pentru că regiunile autonome au fost împotrivă pentru că avem o gestionare regională a bazinelor hidrografice. Chestiunea este foarte serioasă și trebuie să facem ceva. Guvernele naționale trebuie să prevaleze asupra celor regionale. Dar avem aici petiții care sunt deja depășite, trebuie să ținem seama, pentru că nu avem prea mult timp la dispoziție. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc și eu. Înțeleg din partea statului membru și a Comisiei că această chestiune a fost deja abordată și cu asta vă propun să trecem la punctul 12. Este vorba de o o petiție 0584 din 2008 adresată de Pedro Cuevas Fueto, de naționalitate spaniolă, privind extinderea autostrăzii A8. Comisia. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de un proiect de autostradă A8 care străbate nordul Spaniei, Uh, și uh, rută planificată în, uh, care se îndreaptă spre un oraș din Cantabria și există aici niște afirmații cu privire la efectele în special asupra patrimoniului național. Este vorba de peșterile Cuartamentero din Lanes, în Asturias, care ar fi afectate foarte serios de construirea acestei autostrăzi. Serviciile Comisiei au analizat diversele afirmații și argumente aduse de eh, petiționar cât și toate precedentele legate de această chestiune. Uh, din punctul de vedere al legii de mediu uh, uh, la nivel comunitar, deci impactul asupra mediului, 337 uh, este vorba de o serie de proiecte. Există o diferență între anexa 1 și anexa 2 la directivă. Cât privește proiectele de autostradă care apar în anexa 1 la directivă, și executarea procedurii de evaluare de impact asupra mediului, e bine, aceasta este obligatorie înainte de a se acorda autorizarea. Și fac trimitere la articolul 3 din directivă, Uh, și care vorbește despre efectele asupra patrimoniului natural. Deci nu vorbim doar de consecințele asupra naturii, pentru că în cazul acesta avem uh, de-a face cu un patrimoniu, și cu un patrimoniu istoric și cultural în egală măsură. Comisia Europeană uh, cunoaște acest lucru, deoarece a existat o plângere în 2005, care a fost arhivată de comisie, deoarece comisia nu a fost în măsură să declanșeze procedura de încălcare. În 2009 s-a primit o altă uh, petiție uh, și care nu a fost arhivată. Acest proiect, e vorba de o secțiune de 22 de kilometri de autostradă, a fost supusă unei evaluări de impact asupra mediului. A existat o aprobare din partea Ministrului de Mediu în 2006 și care a fost publicată în monitorul oficial al Spaniei și transmisă Comisiei Europene și Comisiei de față. Proiectul a fost destul de controversat. Eh, eh, au existat două proceduri de evaluare de impact. Mm, prima dată în 93 și apoi în 97. Rezultatul lor a fost că planul s-a schimbat eh, și asta Ideea era să se găsească o rută alternativă care să respecte mai mult mediul și patrimoniu și să se ține seama de Natura 2000 și pentru a reduce cât mai mult impactul asupra mediului. Autoritățile de mediu și cele din, de la Ministerul Culturii au fost consultate și au, și-au adus aportul în acest studiu, în această evaluare. Trebuie spus așadar din nou că a fost și este un uh, proiect controversat, uh, a condus la două uh, apeluri la curțile de apel din Spania. Deci este un caz pendinte în instanță, în conformitate cu informațiile de care dispunem. Eh, nu putem eh, stabili o încălcare a dreptului eh, comunitar. Proiectul s-a fost, a beneficiat de o evaluare de impact asupra mediului și este rezonabil să acceptăm rezultatele acestui studiu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! hablando de una infraestructura fundamental como es la autovía del Cantábrico, cuyo. Doamna Vorbim așadar despre această autostradă și este adevărat că ruta inițială a fost modificată de guvernul socialist. ruta inițială fusese aprobată de Partidul Popular. Deci planul s-a schimbat de către, a fost schimbat de către guvernul socialist care uh, Eh, este întotdeauna preocupat de problema respectării legislației de mediu și a dreptului comunitar. Prin urmare, ruta originală a fost modificată și toate plângerile care au fost înaintate uh, au fost închise de către uh, comisie în uh, urma analizei și anchetării, uh, deoarece s-a considerat că nu a fost încălcată legislația comunitară de mediu sau cea referitoare la patrimoniul cultural și istoric. Cred că nu a existat așadar o altă alternativă și mai cred, în calitate de membra acestei comisii, că știm foarte bine că atunci când Comisia spune că nu s-a putut stabili o încălcare, atunci petiția se încheie, se închide în mod automat ceea ce ar uh, împiedica reactivarea acestor uh, petiții. Sigur că oamenii au dreptul să vină aici și să vorbească, dar nu dorim ca aceste, eu știu, felul acesta să se exploateze uh, și să ne, eu știu, să ne agităm foarte mult uh, în numele uh, unei cauze care a fost închisă. Sigur că există argumente foarte serioase, dar cred că putem închide petiția. Dacă asociația locală zice că a existat o încălcare a dreptului de mediu, sigur că ea poate să facă o, să ni se adreseze cu o petiție. Dacă ă, comisia însă a dat răspunsul ă, respectiv, atunci petiția se închide automat. Doamna Gutierrez, da, s-au spus foarte multe lucruri despre această autostradă și o mulțime de prostii, ca să spun adevărul. Cantabria este o zonă slabă din punct de vedere economic și trebuie să se dezvolte. Dar există o cauză în instanță și uh, cazul trebuie să-și desfășoare uh, cursul. Eh, evaluarea de impact asupra mediului s-a făcut, eh, dar nu este vorba aici de eh, chestiunile legate de dreptul de proprietate, nu despre ele e vorba, ci este vorba de aspectele de mediu Uneori însă uh, problemele legate de, eu știu, de, de patrimoniu apar, deoarece patrimoniul este afectat și nu mai poate fi uh, refăcut. Și cum ziceam, sunt cauze pendinte în fața instanțelor uh, din Spania. Însă, categoric, există interese economice pentru asta. Da, timpul ne presează. Foarte pe scurt, vreau să vă spun că avem o serie întreagă de contradicții aici nu putem uh, cere uh, să se închidă o petiție după ce s-a discutat trei minute. Dar Comisia a spus același lucru în legătură cu Asturia și Cantabria. Deci avem o afirmație uh, din partea Comisiei cum că nu s-a încălcat dreptul comunitar. Comisia a mai spus de trei ori treaba asta, în trei ocazii diferite. Deci, uh, cauzele uh, legale parcurg proceduri uh, diferite. Sigur că toți cetățenii au dreptul să se adreseze instanțelor judecătorești naționale și celor europene. cum ziceam, este o cauză pendinte în fața unei curți din uh, Spania. Va ieși. Uh, și când uh, experții ne spun acest lucru, deci experții de la Comisie, cum că nu a existat o încălcare a dreptului comunitar, atunci cred că lucrul cel mai rezonabil ar fi să închidem petiția cum am făcut și în alte situații, evident fără a aduce atingere dreptului cetățenilor europeni de a uh, recurge la uh, justiție. Deci Comisia ne-a arătat că nu a existat o încălcare a dreptului comunitar, așa cum am mai spus, în materie de mediu aplicabil și dacă am putea închide uh, dosarul, am putea uh, eventual studia cealaltă petiție dacă doamna Gutier consideră că este absolut necesar. Avem o proastă cunoaștere a impactului asupra patrimoniului și acest lucru, într-adevăr, are un caracter irreversibil. Nu mai poți să refaci patrimoniul. În momentul în care voi dispune de toate informațiile, voi putea demonstra că este vorba de o construcție cu efecte irreversibile, pentru că directiva privind consecințele asupra mediului zice că nu se pot permite astfel de construcții cu efecte irreversibile. Apoi, mai avem și alte directive referitoare la patrimoniul istoric. Aceste peșteri despre care vorbim es que las poblaciones de las canteras hay muchas am constatat că uh, populația din uh, această regiune Uh, au, uh, cunosc foarte bine aceste, aceste peșteri și consideră neapărat că trebuie să se ține seama de acest lucru. Bun, uh, spune președintele, putem închide așadar aceste dosar și în urma intervenției dumneavoastră am putea, dacă sunteți de acord, și dacă considerați că este nevoie de informații suplimentare, putem deschide o arte uh, petiție. Vorbitoarea, nu, ziceam că, uh, eu ziceam că nu putem să închidem pentru că nu avem suficiente informații cu privire la caracterul irreversibil al uh, uh distrugerii uh, patrimoniului în urma uh, construirii acestei autostrăzi. Bun, Regula e următoarea. În momentul în care un deputat solicită menținerea uh, unui dosar ca deschis, atunci uh, solicităm părerea celorlalți. Dar uh, este suficient ca doamna uh, Gutine uh, cere menținerea deschisă a acestui dosar ca să îl ținem deschis. La următoarea uh, ședință ne vom ocupa de chestiunile pe care le-am uh, stabilit. Uh, facem 5 minute de pauză, după care avem ședința coordonatorilor.